Uh, Dragi colegi, o să începem. Avem uh, ordine de zi bogată, avem uh, o sală plină. Sala e mare, de aceea nu părem așa de mulți. O să avem și o parte a ședinței împreună cu Comisia AFET. Cunoașteți uh, ordinea de zi, dacă sunt uh, adăugiri, nu? Atunci putem să o adoptăm. Procesul verbal din 29 noiembrie a fost transmis. Sunt adăugiri sau corecții? Nu? Ajung la partea comunicării ale președintei, deci am adoptat procesul verbal și acum punctul 3, comunicări ale președintei. La ultima întâlnire lărgită a biroului DROA, s-a spus că este nevoie să Uh, ca să hotărască asupra multor probleme uh, de sine stătător. Uh, grupurile politice principale au fost de acord și grupurile politice care s-au exprimat în cadrul Comisiei AFET au spus da, în viitor trebuie să hotărâm asupra cine persoanelor care trebuie să facă rapoartele din proprie inițiativă în cadrul subcomisiei DROA, dar ele vor fi votate în AFET. Au fost uh, păreri împărțite între SEDE și uh, AFET, domnul Brock și, uh, Brock și cu mine, în legătură cu politicile comune, să le spunem așa. Mi s-a părut că atmosfera uh, în cadrul biroului lărgit AFET uh, este prietenoasă. Toate grupurile Uh, au susținut ca noi să lucrăm oarecum de sine uh, stătător, însă în condiții în care să ne susținem reciproc uh, agenda. Trebuie să evităm paralelismele și să ne coordonăm mai bine atunci când alegem studiile Ultima, următoarea întâlnire va avea uh, loc în uh, Strasbourg și vă voi raporta concluziile. Am spus de asemenea că vom lucra asupra unei uh, rezoluții pentru Consiliul Drepturilor Omului din Geneva. Am avut o întâlnire foarte fructoasă cu mm, unii dintre delegații care vor participa la această întâlnire, așa încât uh, uh, mai mult decât probabil săptămâna viitoare vom avea o rezoluție de consens cu unele amendamente din partea unor grupuri. Trebuie să spun că este vorba de o rezoluție care este asemănătoare în fiecare an, dar dată fiind primăvara arabă, sunt mai multe alineate și unele uh, specifice legate de provocările concrete în această privință. Avem un uh, nou uh, președinte ales, uh, domnul Schulz. Am Domnul Schulz a subliniat faptul că drepturile omului sunt foarte importante pentru Parlament, că este foarte bine să se contureze și mai mult uh, profilul Parlamentului în această privință și ne va sprijini. Domnul Schulz uh, a spus că uh, nu sunt atât de multe planuri de călătorie, dar va călători în China și în Rusia și dată fiind agenda privind finanțele va fi activ foarte aici. A promis că va veni în uh, comisia noastră un doamnă uh, uh, în septembrie, deci ne va împărtăși uh, impresii din călătoria sa. Domnul Macmillan Scott a fost ales ca vicepreședinte al Parlamentului uh, legat de drepturile omului și rețeaua Saharov. Am avut o întâlnire uh, în ceea ce privește instrumentul financiar pentru democrație și drepturile omului, IEDO. Am uh, spus că acest grup de lucru se află sub președinția subcomisiei DROA Până acum am uh, avut recomandări foarte bune și planul de acțiune pentru 2012 a primit mai multe fonduri uh, decât anterior, un lucru pozitiv, însă uh, trebuie să recomandăm niște schimbări la unele puncte. Trebuie să ne concentrăm asupra alegerilor care urmează. Ieri am participat la o întâlnire la o întâlnire a tuturor delegaților UE care particip și persoane care participă în probleme de drepturile omului. Uh, am dezbătut cât de greu este pentru delegațiile uh, comunitare la fața locului să aibă un cuvânt de spus am uh, discutat cu șefii delegațiilor. A fost, uh, desigur, o cu totul altă structură a uh, auditoriului, foarte pestriță, dar foarte pertinente. Erau foarte multe femei acolo, totul era plin de, totul era plin de culoare și toate am spus că suntem hotărâte să luptăm uh, pentru drepturile omului. au așteptat și așteaptă în continuare punctul de vedere a Parlamentului și este foarte bine să ne beneficiem de concluziile monitorizării uh, acestor uh, grupuri în ceea ce privește activitatea noastră. În, în Consiliul Europei uh, S-a, a fost ales un nou uh, înalt comisar pentru drepturile omului, domnul Musniex din uh, Letonia. A fost anterior uh, președintele Comisiei împotriva rasismului și intoleranță în cadrul Consiliului Europei. Îl voi invita la următoarea noastră întâlnire și mă voi întâlni și săptămâna viitoare la Strasbourg pentru a-i mulțumi uh, pentru buna colaborare cu uh, comisia noastră. În ceea ce privește Rusia și Siria, uh, pe 4 februarie am emis un document amintind uh, drepturile omului și responsabilitatea pe care o are Rusia uh, în această privință atunci când vor vota asupra rezoluției privind uh, Siria în Consiliul de Securitate. Nu au făcut acest lucru. În comunicatul de presă am spus că criticăm susținerea militară a Rusiei dată președintelui Assad și în demonstrațiile din 4 uh, februarie trebuie să se respecte libertatea presei și libertatea uh, de a participa la astfel de întrunuri. Uh, în ceea ce privește Marocul, în întâlnirea mea cu ambasadorul Marocului, am ridicat problema fostului campion de box condamnat la moarte. Am subliniat că ar fi foarte bine ca uh, să beneficieze uh, de iertarea regelui, ceea ce a și făcut. Un lucru pozitiv. De asemenea, am uh, scris autorităților din Eritrea în ceea ce privește David Isaac. Uh, am făcut lobby mulți ani uh, pentru uh, acesta. Este un cetățean suedez, un jurnalist care este deținut de mult timp în Eritrea și am uh, cerut delegației UE uh, din Asmara să analizeze cazul și să ne raporteze. Am uh, crezut că diplomația liniștită va ajuta, dar este un caz foarte grav. Împreună cu Grams Landors, cu președintele Comisiei ONU să uh, raportăm AFET în legătură cu vizita noastră la adunarea generală în noiembrie. Datele au fost schimbate de mai multe ori și totuși nu am reușit să ajungem uh, la o dată comună. O să vă uh, raportez la DROA în legătură cu delegația noastră uh, formată din doamna Andrichene și domnul Zala și eu. În uh, întâlnirile noastre am ridicat problema uh, situației drepturilor omului cu accent pe Orientul Mijlociu. Am avut întâlniri cu ambasadorul Națiunilor Unite și cu ambasadorul Palestinei acolo pentru că S-a discutat foarte mult uh, modul în care se va hotărâ în cadrul ONU asupra uh, cererii Palestinii de a fi acceptată ca uh, stat în cadrul ONU. Am avut întâlniri care s-au axat pe Libia, Siria și Egipt și de asemenea am avut o întâlnire foarte interesantă cu Christopher Russ în ceea ce privește situația din Sahara Occidentală. Nu am să intru în detalii în legătură cu toate întâlnirile, uh, însă s-a spus că uh, primăvara arabă nu a avut o contribuție foarte mare la o soluționare politică a conflictului de acolo pe agenda noastră. În prima parte uh, a acestui an avem probleme legate de uh, Sahara Occidentală. O să încercăm cu domnul Brock și cu Comisia AFET să avem o sesiune uh, comună trebuie să fim foarte uh, atenți uh, și să încercăm să îl invităm din nou pe domnul Lambsdorff să participe aici. În ceea ce privește drepturile omului, am aflat de la delegația UE acolo faptul că uh, primăvara arabă are o uh, influență asupra modului de votare în uh, adunarea generală. Sunt hotărâți că modalitățile, structurile, uh, tiparele de vot în cadrul ar, țărilor arabe se vor modifica. Se acordă tot mai mult atenție drepturilor omului și integrării politicii drepturilor omului în cadrul ONU. La vremea respectivă, în noiembrie, au fost fermi în legătură cu o posibilă rezoluție asupra Siriei. Doreau să aibă o astfel de rezoluție foarte cuprinzătoare, însă am uh, văzut uh, că nu s-au uh, făcut progrese și rezoluția nu a mers în Consiliul de Securitate, pentru că s-a cerut acolo să se facă referire la crimele de război și ca Consiliul de Securitate să uh, transmită acest dosar la Curtea Internațională, uh, Curtea Penală Internațională, lucru care nu s-a petrecut uh, s-a susținut ideea unui mecanism și a unui raportor special pentru Iran, însă nu era sigur că acest lucru va fi obținut. De asemenea, Uh, analiza evaluării periodice uh, a fost una bună. S-a spus că uh, vor fi ținta criticilor altor state membre din cauza acestei evaluări. În, evaluări, în evaluare însă s-a spus că evoluțiile sunt pozitive. Trebuie să vedem dacă se va pune în aplicare ceea ce s-a promis în cadrul Națiunilor Unite și cred că atunci analiza va fi și mai uh, uh, precisă dacă UPR va aduce schimbări la fața locului. Uh, în general, cred că a fost un exercițiu bun faptul că avem o delegație comună DROA-AFET. Din punctul meu de vedere, Domnul Graf Lambsdorff a lucrat foarte bine cu noi, am uh, uh, prezidat toate întâlnirile, nu au existat uh, probleme speciale și ne-am concentrat foarte bine asupra problemelor aflate în discuție. Așa cum se prezintă lucrurile acum, Graf Lambsdorff va raporta în cadrul AFET pe 29 februarie. La vremea respectivă, voi fi într-o delegație în Uh, Bărma și uh, ar fi bine ca doamna Chine să fie acolo și apoi să uh, prezinte un raport în acest sens sub Comisiei DROA. Atât în legătură cu anunțurile cu comunicările președintei și ajungem acum la primul punct substanțial pe ordinea de zi. Este vorba o discuție și o actualizare de către Serviciul de uh, acțiune externă cu privire la comunicarea comună, drepturilor omului și democrația în centrul acțiunilor externe ale Uniunii Europene către abordare mai eficientă. Pentru o persoană care citește cu pentru prima oară acest lucru, o să spună, da, uh, este un raport uh, greu, dar noi cunoaștem uh, problemele. Lady Ashton ne-a prezentat baza Uh, în uh, decembrie și asta constituie o bază pentru discuțiile noastre ulterioare și pentru contribuțiile noastre Înainte ca această prezentare să fie prezentată publicului și Parlamentului, eram foarte preocupați pentru că am considerat că uh, nu Uh, vor exista reacții uh, în detaliu și uh, posibilitatea de a contribui la acest raport. Am primit contribuții din partea biroului lăgit la sfârșitul lui noiembrie. Acesta este un punct de pornire pe care îl salutăm. Am punctat ceea ce este important pentru noi și acum salutăm faptul că avem mai mult timp la dispoziție și faptul că statele membre la rândul lor uh, au început să analizeze și să discute în detaliu probleme de fond. Din câte am înțeles, uh, statele membre doresc să aibă o analiză cuprinzătoare și un plan de acțiune care să permită monitorizarea fenomenului. Am uh, discutat uh, activitatea uh, raportului anual pentru 2010. De asemenea, următorul punct de pe ordinea de zi și am spus că și acolo trebuie să apară niște referiri la analiza situației drepturilor omului. În această dimineață am hotărât ca raportul Parlamentului privind Um, drepturile omului, raportorul să fie domnul Tavares din partea verzilor. Și acum nimic nu ne împiedică să trecem acum la munca aprofundată. Avem um, cu noi astăzi pe domnul Popovski, uh, din partea Serviciului de Acțiune Externă care se ocupă de această problemă este cel care promovează în cadrul acestui serviciu aceste aspecte legate de drepturile omului și ne va spune în ce punct s-a ajuns, cât de departe a ajuns dezbaterea privind această analiză. Dați-mi voi de asemenea să vă uh, reamintesc că uh, am făcut uh, din partea comisiei noastre sugestia ca la sfârșitul acestui uh, proces de analiză, poate că toate instituțiile Uniunii Europene ar trebui să ajungă la un acord, la un consens pentru a sublinia cât de importante sunt drepturile omului Trebuie să vedem dacă acest lucru se va realiza. Ar fi optim să se întâmple așa. Am ridicat această discuție în, discuții, în uh, dezbaterile cu uh, președinția daneză și ministrul de externe. Nu sunt împotrivă. Statele membre nu sunt împotrivă, nici ONG-urile nu sunt împotriva uh, conturării uh, în și mai mare măsură a acestor aspecte. Trebuie să vedem cum vom proceda și, desigur, vom sublinia angajamentul tuturor instituțiilor uh, Uniunii Europene pentru promovarea drepturilor omului și președintele Schulz a spus că este bine să procedăm așa și în, mai avem un mandat de uh, 2 ani și jumătate, dar aș dori ca lucrurile să fie tranșate la sfârșitul președinției daneze. Bun, acum dau cuvântul domnului Popovski pentru a ne spune în ce punct au ajuns cu analiza situației drepturilor omului. Vă mulțumesc. Uh, Madam Chair, good morning. And... Mulțumesc, domnul președinte, și bună dimineața tuturor. Ați uh, spus pe bună dreptate că ne aflăm la începutul unui proces. Dar acest proces, acestui proces a fost premergătoare o lungă istorie și înșurire de evenimente. Uh, însă uh, trebuie să facem acest prim pas în revizuirea acestor prevederi privind drepturile omului și timpul pe care le-am investit pentru consultarea diferitelor părți uh, interesate precis nu a fost un timp pierdut. Uh, Uniunea Europeană și Parlamentul European au fost um, uh, implicați încă de vreme din iulie 2010 încoace um, de atunci încoace, atunci am avut întâlniri atât cu membrii individual, cât și cu comisiile, subcomisiile de specialitate. Am avut mai multe prezențe ale înaltului reprezentant în sesiunile plenare, ultima chiar în luna decembrie. Eh, cu siguranță cunoașteți constitutul eh, comunicării eh, comune. Deci, după eh, ce a fost evaluată eh, schimbarea de context eh, în situația drepturilor omului și democrației, s-a considerat că trebuie operate niște schimbări pentru a face mai întâi acțiunile noastre mai eficace, adică să elaborăm documente de țară strategice care să fie structurate pe trei teme. Reforma judiciară, drepturile femeii, și drepturile copilului. Acest, acest document de strategie este un element nou și pentru politica de vecinătate a Uniunii Europene. În al doilea rând, s-a convenit asupra unei eh, noi abordări comune în politica drepturilor omului, adică o politică de coerență de 360 de grade în eh, acest domeniu al drepturilor omului. Eh, pentru că de multe ori drepturile omului apăreau în contexte individuale, de schimburi comerciale, de acțiuni strategice sau militare și așa mai departe. De aceea Uh, noi considerăm că nu putem să ne bucurăm de dezvoltare fără securitate, dar nici de securitate fără dezvoltare și aceste lucruri nu pot fi, uh, uh, nu sunt posibile fără respectarea și garantarea drepturilor omului. De aceea, în toate actele de politică externă trebuie inclusă și o componentă de drepturile omului. Apoi, uh, în parteneriatele noastre bilaterale, dorim să consolidăm uh, această, acest element al drepturilor omului și să-l promovăm în toate relațiile noastre bilo, uh, diplomatice. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, Vrem să facem în așa fel încât să exploatăm sinergiile, să lucrăm cu toți în aceeași direcție vrem eh, să eh, ne sprijinim pe eh, acțiunea unui grup de lucru cu sediul la Bruxelles, COHOM, care începe să devină încet încet operațional. Sigur că nimic nu se va schimba până când nu vom pune toate aceste idei în practică. Așa cum spune și comunicarea, există o contribuție la Uh, la cele uh, întreprinse de instituțiile europene și din sfera uh, civilă. Noi evaluăm acum toate opțiunile posibile și următorul pas va fi să trecem la o dezbatere interinstituțională pentru a obține o abordare concertată, coordonată, interinstituțională. Este evident că este în interesul nostru al tuturor acest lucru și Parlamentul deja și-a tranșat poziția pe această temă. Uh, Cathy Ashton, uh, uh, după cum a spus ea însă și în Parlament, dorește să instituie un post de comisar pentru drepturile, însărcinat pentru drepturile omului, care să fie un soi de catalizator al tuturor acestor eforturi. În legătură cu comunicarea comună au fost uh, reacții diferite. Uh, s-au vorbit și despre diferitele sarcini pe care le-ar putea asuma în altul reprezentant uh, pentru politică externă. De aceea trebuie să creștem vizibilitatea în principiu în relațiile externe, dar și să creștem vizibilitatea drepturilor omului în relațiile externe pe care le promovăm Uh, inclusiv prin articularea acestei uh, tematici în uh, conferințele internaționale, evenimentele internaționale la care participăm. Trebuie <clears throat> ca în uh, Serviciul de Acțiune Externă să nu duplicăm eforturile altor structuri care sunt active în uh, domeniul drepturilor omului. Deci, pentru noi ar fi vital ca activitatea pe tema drepturilor omului să devină mai coerentă și încercăm la uh, nivelul Consiliului să ne preocupăm de această chestiune. Eh, din punct de vedere juridic, ar fi pentru prima dată eh, că Uniunea Europeană ar eh, numi în post un sărcinat pentru, pe o temă distinctă. Niciodată nu am avut astfel de reprezentanți, am avut uh, am avut uh, reprezentanți uh, personal uh, pe vremea lui Javier Sonala și un reprezentant personal a, uh, stă chiar la stânga mea, dar niciodată n-am avut un instrument uh, comunitar care să fie dedicat tratării unei, speci- unei teme distincte. Și uh, eu cred că trebuie să cooperăm cu Comisia pentru uh, a. Uh, uh, ne asigura că temeiul juridic uh, și justificarea uh, pentru uh, această nouă funcție sunt absolut solide. Trebuie să discutăm și despre un posibil plan de acțiune pentru acest proces de revizuire și am întâlnit reacții pozitive, de susținere, poate nu în unanimitate, pentru asta e încă prea devreme. Dar există susținere pentru un astfel de proiect și tocmai de aceea, la nivelul serviciului, am, încerc, am început să reflectăm asupra unui plan de acțiune și am început să facem și propuneri concrete uh, Uh, așa cum le vom și comunica în următoarele săptămâni. De asemenea, statele membre au solicitat uh, elaborarea unui document uh, politic, o concluzie ale Consiliului sau declarația Consiliului. O să vedem ce formă îi dăm. Trebuie să vedem însă cum facem ca să fim cât mai eficaci în acțiunea noastră, pentru că nu vrem să duplicăm niciun fel de eforturi care se desfășoară pe alte planuri și țin cont și de cele spuse de doamna Lochbiller în legătură cu demersurile care au loc momentan în uh, Parlamentul European. Sigur, Parlamentul și activitatea uh, Parlamentului sunt foarte importante și cu siguranță veți avea și dumneavoastră un raport pe care îl veți elabora. Deci, uh, important este ca la urma urmei să ajungem la un punct de vedere comun al tuturor instituțiilor. Și permiteți-mi să vă spun că majoritatea statelor membre gândesc și acționează în aceeași direcție. În ce privește calendarele, am fost încurajați de statele membre, dar este și ambiția noastră să încăiem activitatea pe marginea planului de acțiune și a mandatului Serviciului de Acțiune Externă până în luna iunie a anului acesta, deci până la sfârșitul mandatului președinției daneze un moment de sinteză politică important va fi eh, reuniunea eh, Consiliului Informal al Ministrilor de Externe la Gümnich, în eh, Copenhagen, Danemarca. 8-9 martie este data acestei reuniuni informale. Cathy Ashton sugerea să deschidem o dezbatere la nivel de miniștri um, o dezbatere generală pe tema drepturilor omului cu acest prilej. Și uh, vestea a fost, uh, sugestia aceasta a fost primită cu, cu mare uh, entuziasm. Deci există o receptare pozitivă a acestei, acestei scrisori pe care Cathy Ashton a transmis-o ministrului externe. Ehm, deci atitudinea asta este pozitivă și suntem sigur, sigur curioși să aflăm care este poziția noastră în legătură cu ce credeți dumneavoastră că mai trebuie făcut în acest proces de revizuire care se va desfășura până în iunie. În încheiere, permiteți-mi să vă mai spun, să mai repet încă o dată ce am spus de la început. Comunicarea este un prim pas, este o deschidere de, de joc, dacă doriți, um, și vă oferă dumneavoastră posibilitatea să vă articulați punctul de vedere în ce privește această revizuire a politicilor în domeniilor, domeniul drepturilor omului. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mr. Popovski and we... Mulțumesc, uh, domnule Popovski. Um, before I give the floor to... Uh... Și înainte de a da cuvântul lui David Nichols de la rețeaua organizațiilor pentru drepturile omului. Vreau să mai eh, revin asupra unui lucru. Spuneați, domnule Popovski, că eh, calendarul este prevăzut eh, pentru deliberări până în iunie atunci ar fi bine, și spun asta secretariatului, ca și documentul, raportul nostru să fie adoptat cel târziu până în luna iunie. Asta înseamnă că trebuie să avem toate întâlnirile de lucru până la acea dată. David Nichols acum. Poftim. Thank you very much. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Este prima dată când am prilejul să Mă prezint în fața comisiei dumneavoastră de când ați fost uh, realeasă, doamnă președinte. Vă felicit și uh, sperăm să avem o, o cooperare rodnică în următorii doi ani și jumătate în ceea ce privește comunicarea. Mulți dintre cei care ne-am uh, ocupat de procesul de revizuire în ultimul an suntem de acord cu ce a spus la început domnul Popovski, și anume că procesul nu a fost lesne deloc în ultimii ani adesea chiar frustrant. Ceea ce mă face, ceea ce reprezintă o încurajare, dar și o îngrijorare, este vorba de faptul că avem un document pentru începutul unui nou proces, dar un proces care nu aduce răspunsuri întrebărilor ridicate. Fiindcă acest document mai degrabă pune întrebări decât le oferă răspuns. Iar acum, în următoarele șase luni, vom avea prilejul de a discuta posibile răspunsuri date uh, acestor întrebări cu uh, diverse instituții, cu Parlamentul și cu societatea civilă. Este însă foarte important ca aceste răspunsuri să fie oferite rapid, fiindcă am discutat uh, diversele aspecte legate de revizuirea politicilor privind drepturile omului în ultimii ani dar uh, mulți considerau că mai degrabă ar fi trebuit să ne petrecem acest timp aplicând aceste politici. Aceste voci care s-au manifestat în acest sens vin din cadrul societății civile, dar și din cadrul instituțiilor. Trebuie să avem până la urmă, până la sfârșitul președinției daneze, o politică clară care să poate fi, să poate fi aplicată. Comunicarea pe care o avem aici cum am spus, pune mai multe întrebări. Iar aici aș dori eh, să fac trimitere la documentul pe care l-am prezentat eh, în eh, octombrie din partea CEDO, unde se prezentau opt puncte pe care le, considerau, le consideram noi cerințe minime pentru o politică eficientă. Aceste criterii minime cerințe minime care ar trebui să se să decurgă din procesul de revizuire. Dacă analizăm aceste 8 puncte, ne dăm seama că s-a înregistrat un anumit progres, uh, dar uh, nu am reușit totuși să ajungem la finalizarea acestora. Dacă îmi permiteți, o să le trec uh, rapid în revistă. În primul rând, S-a spus că strategia ar trebui eh, să vorbească despre standarde internaționale cu privire, la, cu privire la drepturile omului, nu despre valori și principii. Am rezolvat prin această comunicare acest punct. În ultimii ani am asistat eh, la o. Uh, Deteriorarea formulării folosite de către Uniunea Europeană și a instituțiilor sale în ceea ce privește drepturile omului, îndepărtându-se de principiile universale și standardele internaționale juridice uh, și discutând mai degrabă, referindu-se mai degrabă la valori um, europene. În această comunicare se arată foarte clar uh, că Uh, caracterul universal și indivizibil al drepturilor omului se uh, oglindește foarte clar în acest document, ceea ce este foarte bine. În al doilea rând, al doilea aspect, se referea la coerența politicilor drepturilor omului la nivel intern și extern. În comunicare este, se vorbește despre o coerență de 360 de grade. Rețeaua noastră uh, și Amnesty a discuta, discută de ani de zile despre, acest, uh, despre această problemă care trebuie rezolvată. Este vorba de coerență între respectarea drepturilor, drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene și uh, militarea pentru drepturile omului în afara sa. Această comunicare și procesul de revizuire din ultimii ani uh, Eh, reprezintă prima dată când acest proces a fost luat în serios de către Uniunea Europeană, ceea ce este salutat. S-au luat inițiative în cadrul președinției belgiene în acest sens, iar lucrurile au continuat după aceea. Pentru prima dată acest subiect a fost luat în serios, cum vă spuneam. În comunicare, totuși nu găsim răspunsuri, găsim întrebări, se discută acest subiect, cu toate acestea nu se oferă răspunsuri. Deci trebuie, iată, încă o perioadă de reflexie în următoarele luni pentru a vedea cum putem oferi răspunsuri, cum putem, cum putem institui un mecanism care să se ocupe de drepturile omului în cadrul Uniunii Europene. Al treilea aspect. Al treilea punct din document se referă la nevoia ca drepturile omului să reprezinte centrul politicilor externe ale Uniunii Europene și să fie integrate în toate, în toate zonele de politici. Uh, la nivel orizontal. Acest lucru este menționat în comunicare, însă nu ni se explică cum va funcționa în practică. Una dintre problemele comunicării uh, în domeniul drepturilor omului din ultimii ani, deci o problemă care uh, se menține aici, care nu a fost rezolvată, este lipsa de uh, nedumerirea în ceea ce privește atribuțiile și distribuirea lor și modul în care drepturile omului afectează activitatea de zi cu zi a oamenilor, mai ales a celor care nu se ocupă uh, zi de zi de, de drepturile omului și care au alte domenii de activitate la Consiliu și așa mai departe la Comisie. Acest aspect cum este abordat aici, dar nu se dau răspunsuri, nu se arată clar modul în care ar trebui să se um, să se abordeze drepturile omului în alte zone ale politicilor. Apoi, eh, modul în care aplică statele membre politicile cu privire la drepturile omului. Statele membre devin, au devenit mai puțin implicate în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește aplicarea politicilor cu privire la drepturile omului, iar acest lucru s-a întâmplat în ultimii ani. Ne dăjduim că acum eh, Consiliul, în răspunsul său pe care îl va da comunicării, se va ocupa de acest aspect. Se face referire pe scurt la acest aspect, la rolul statelor membre, iar Consiliul, statele membre, trebuie să ofere un răspuns, trebuie să ofere o soluție în următoarele șase luni la această problemă. Al cincelea punct se referă la formare. Formare, instruire pentru personalul care se ocupă cu drepturile omului, iar um, în um, în uh, formarea diplomaților trebuie să facem un rol foarte important. În comunicare se face referire la instruire, dar uh, nu are un caracter obligatoriu pentru personalul Serviciului European de Acțiune Externă. Nu uh, se vorbește nici despre evaluarea prestației um, acestui personal în ceea ce privește atingerea obiectivelor de drepturi ale omului. Această problemă trebuie să fie soluționată. Al șaselea punct, al șaselea aspect, uh, se referă la transparență și răspundere, mai ales parte, în parteneriatul cu societatea civilă și consultările cu aceasta. Formularea este bună în comunicare cu privire la acest aspect și, într-adevăr, se pare că în instituțiile europene lucrurile au fost regândite, mai ales uh, după evenimentele din Africa de Nord de anul trecut, s-a regândit rolul societății civile și s-a acordat un statut clar de partener toate acestea, există tendința ca consultările cu organizațiile societății civile la Bruxelles, cât și pe teren, să fie doar uh, un exercițiu de rutină, automat, care trebuie să, se, să fie bifat, să se întâmple, dar nu este neapărat o manifestare clară a deciziilor luate pe aceste politici. Iar noi, în cadrul rețelei noastre, am publicat un document cu privire la modul în care trebuie să se desfășoare aceste consultări cu societatea, cu societatea civilă. l-am trimis uh, baronesei Ashton în 2010 dar îl vom uh, relansa, îl vom trimite tuturor instituțiilor europene în cadrul acestui proces de revizuire. Punctul 7 se referă la reprezentantul special și mă bucur foarte mult că în cadrul Consiliului se dorește numirea unui reprezentant special. Sperăm până la finele președinției daneze sperăm că se va întâmpla și acest lucru. Se poate întâmpla acum acest lucru, nu este nevoie să fie finalizat acest întreg proces. Aș dori aici să vă vorbesc despre o scrisoare pe care am uh, trimis-o acum câteva, câteva săptămâni și în care am explicat uh, noi care ar trebui să fie mandatul exact al acestui, înalt, acestui reprezentant special și care ar trebui să fie rolul său la nivel intern și extern pentru a se asigura că toate statele membre sunt implicate la nivelul politicilor de drepturi ale omului. Al optulea punct uh, se referă la eficiența structurilor decizionale ale Consiliului și modul în care acestea se ocupă de probleme ale drepturilor omului. Acest aspect nu se regăsește în comunicare și deci ar trebui să se regăsească atunci în răspunsul Consiliului. Am primit un document foarte bun de la președinția austriacă a Uniunii Europene care se referă la modul în care grupurile de lucru ale Consiliului ar trebui să să abordeze chestiuni legate de drepturile omului, dar acest document nu a fost aplicat cum trebuie până acum. El există, dar trebuie să fie uh, din nou uh, uh, să fie reafirmată importanța de către Consiliu. În octombrie anul trecut am menționat și următorul aspect, anume că Strategia ar trebui să implice toate instituțiile, ar uh, trebui să le lege pe toate, ar trebui să fie o strategie comună, nu doar o strategie a Serviciului European de Acțiune Externă, al Parlamentului sau al Comisiei, ci un document care să aducă la oaltă toate aceste instituții. Mă bucur foarte mult că ați spus dumneavoastră, doamnă președinte, că încercați să, să găsiți o modalitate de a prezenta acest document comun până la finele președinției daneze ca un document comun uh, al uh, Serviciului European de Acțiune Externă, Parlamentului și Consiliului pentru a uh, enumera foarte clar uh, rolurile acestor instituții în ceea ce privește politici clare și coerente ale drepturilor omului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Nichols, mulțumesc foarte mult și rețelei pentru modul în care a au monitorizat aceste acțiuni, fiindcă de-a lungul anilor uh, ne-am dat seama că ONG-urile au uh, un domeniu de experiență aparte, uh, sunt specializate, iar informațiile pe care le furnizați sunt foarte importante. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Tavares, raportor. Thank you very much. Uh, thank you, Mr. Pop mulțumesc, mulțumesc domnule Popovski și domnul Nicolas pentru prezentările dumneavoastră. Uh, noi acordăm o mare importanță acestei comunicări, acestui document, după, păre, uh, după părerea noastră, conține concepte care trebuie să fie dezvoltate. Parlamentul dorește să dezvolte în continuare aceste uh, concepte dat fiind că suntem un actor important în această dezbatere și trebuie să plasăm dezbaterea în cadrul unei dezbateri mai ample, strategice, în legătură cu filozofia, metodologia și modalitățile de aplicare a politicilor europene în domeniul drepturilor omului. Vorbesc aici în calitate de uh, raportor și de coordonator al versiilor. Știu că toate grupurile acordă o importanță deosebită acestui raport. Parlamentul a început deja să se gândească la consecințele, implicațiile strategice ale politicii privind drepturile omului uh, în raportul colegului domnul Howitt, pe care îl vom discuta imediat și acordă mare importanță activităților în domeniul drepturilor omului. Cred că nu e nicio exagerare să spunem că Parlamentul, în, în comparație cu alte uh, parlamente și în termeni uh, parlamentari, această uh, instituție are un rol uh, special drept rezultat uh, al creativității membrilor săi. Știu că toate grupurile vor fi foarte active în privința acestei comunicări și în privința raportului Parlamentului. Aș dori să subliniez, așa cum a spus președinta noastră, că este vorba numai de un punct de pornire Acum uh, trebuie să dăm răspuns uh, întrebărilor principale, întrebări legate de metodologie, de planul de acțiune care urmează, uh, probleme pe care cei doi antevorbitori le-au pus în discuție cum să punem în aplicare politica în domeniul drepturilor omului, cum să avem consultări cum trebuie să decurgă acestea uh, trebuie să fie informații cât mai obiective cu putință. Suntem o instituție politică, nu una diplomatică, dar pozițiile noastre politice trebuie să se bazeze în cea mai mare măsură pe date obiective, pe informații fiabile și pe o cooperare optimă cu Comisia, Consiliul și Serviciul uh, de Acțiune Externă. Am discutat unele aspecte recent și aș vrea să subliniez uh, două aspecte care mi se par uh, două teme de meditație în viitor. Uh, am văzut schimbările pe care le-a adus primăvara arabă, dar au apărut schimbări și în interiorul Europei, ca o reflectare a schimbărilor instituționale din tratatul de la Lisabona, dar și ca urmare a crizei și a politicilor pe care Uniunea Europeană a hotărât să le pună în aplicare pentru a contracara criza. La o primă vedere, nu par să fie legate de drepturile omului, dar sunt pentru că politicile noastre uh, în toată lumea cu uh, blocuri regionale importante depind de tăria de care dă dovadă Uniunea Europeană la un anumit moment în timp. Criza a adus cu sine o dependență de susținerea economică, de coordonarea la nivel politic, de dialog, dialogul cu țările terțe. Uniunea Europeană trebuie să se gândească la acest lucru, cum să fie mai agilă, mai eficientă, chiar și într-un context de criză, când uh, unii dintre partenerii noștri din uh, lume uh, s-au uh, consolidat din punct de vedere economic, dar nu și din punct de vedere al drepturilor omului. Uh, în Parlament uh, spunem că Europa va fi mai credibilă dacă începem să ne construim credibilitatea întâi acasă. Sigur că discutăm mult acest lucru, dar trebuie să începem uh, de acasă uh, și când spun asta, mă ă, gândesc la responsabilitatea socială a întreprinderilor în afara ă, granițelor Uniunii Europene. Și este foarte important cum ne comportăm în această privință în întreaga lume. Salut uh, uh, faptul că s-a spus că este nevoie de un calendar clar pentru discuția acestui document. Mi se pare foarte interesant faptul că instituțiile se îndreaptă către o declarație politică, ceea ce ar putea să fie un punct uh, interesant pentru noi. Uh, atunci când vine vorba de toate aceste chestiuni și de gândirea noastră politică care trebuie să conducă la un document puternic din punct de vedere instituțional dar un document care, din punct de vedere al conținutului, să fie nu numai o politică, o declarație politică, ci uh, să arate clar că aduce o schimbare. Cred că cu toții suntem gata să lucrăm uh, în acest uh, spirit și lunile care vor uh, veni sper că vor confirma ceea ce v-am spus. Vă mulțumesc, președinta. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Howitt. Mulțumesc. Îl salut pe domnul Poscovski care a venit a doua oară în subcomisia noastră să discutăm acest lucru. Este uh, o plăcere să fi lucrat cu el de-a lungul uh, anilor. Dat fiind că am criticat uh, serviciul de acțiune externă, trebuie să vă spun că din punct de vedere uh, al cooperării Uh, așa cum a spus și președinta noastră, activitatea mea în ceea ce privește uh, elementele strategice și uh, Consiliul Drepturilor Omului toate acestea au presupus o conlucrare pentru a transmite mesajele Serviciului de Acțiune Externă și mesajele grupurilor parlamentare vreau să uh, vă spun că încercăm să transmitem un mesaj clar din partea Parlamentului ca în ansamblul său. Salut multe din cele spuse de domnul Popovski în această dimineață. Cred că este important să spunem că din punct de vedere al valorilor și principiilor uh, documentul baronesei Ashton este foarte puternic uh, atunci când vorbim despre drepturile omului, trebuie să fim cinstiți și foarte atenți. Uh, trebuie să respectăm uh, dreptul umanitar și acest uh, document reflectă acest lucru. Este un mesaj clar și eu susțin și știu care sunt intențiile înaltului uh, reprezentant uh, pentru ca această politică să fie o politică de jos în sus, să nu fie un document, o hârtie care să nu aducă schimbări în practică. Știu că aceasta este motivația uh, sa atunci când încearcă să se îndepărteze oarecum de practica obișnuită. Are dreptate să procedeze așa. Aș vrea să susțin puternic faptul că a spus în decembrie în plenară doamna Ashton a subliniat ideea, ideea care a venit și din partea Parlamentului, ideea de a avea un înalt uh, uh, reprezentant pentru drepturile omului uh, este importantă. Acest lucru este subliniat și în raportul meu. Cred că este important ca mandat ca o persoană, să există o persoană care să fie uh, specialist uh, în dreptul umanitar și în drepturile omului, o persoană care să poată să reprezinte Uniunea Europeană și uh, să o reprezinte pe înaltul reprezentant uh, Ashton atunci când se poartă discuții juridice bazat pe modelul american. Cred că aceasta este linia pe care trebuie să o urmăm și pe care a recomandat-o și uh, baroneasa Ashton înainte de a adopta uh, propunerea uh, Parlamentului. ONG-urile au susținut acest lucru mulți ani de-a rândul noi am analizat uh, atent. Uh, s-a vorbit despre trei teme pe care le promovează ONG-urile în uh, campaniile lor legate de drepturile omului. Pe de altă parte, cred că încercăm să aducem o schimbare aici și în lume. și cred că lucrurile propuse de Serviciul Extern de uh, Acțiune în această analiză chiar pot să uh, funcționeze peste tot în uh, lume. În calitate de Uniune Europeană, cred că trebuie să procedăm așa și uh, susțin această idee. Cred că uh, unele idei de punere în uh, practică uh, trebuie uh, completate, trebuie îmbunătățite și ideea de a avea un plan de acțiune uh, este un pas înainte în acest sens. Însă există aspecte mărunte care trebuie totuși rezolvate înainte de a iniția această discuție. Și confirm dorința de a proceda așa. Așa cum am spus în plenară, cred că trebuie să uh, reformăm radical uh, dialogul uh, pe teme ale drepturilor omului. și cred că acum, odată cu instituirea, constituirea Serviciului de ex, Acțiune Externă, se va face mai mult în acest sens. Știu că există o implicare uh, majoră, dar uh, nu întotdeauna putem să abordăm uh, așa cum am dori astfel de aspecte. Sunt de acord cu cele spuse în prezentare în legătură cu coerența internă și externă. O să mă refer la acest lucru mai târziu în dezbatere. În plenară am spus am evidențiat uh, o serie de aspecte legate de necesitatea de a avea un acord, dar asta nu este o schimbare. Sunt uh, chestiuni care au nevoie de timp. Uh, în lucrurile cer uh, timp uh, pentru a fi uh, finalizate și de multe ori atunci când ajungi la capătul drumului deja poate este prea târziu și trebuie să inițiezi un alt proces. Există o serie de slăbiciuni în document mai ales în ceea ce privește raportarea. Parlamentul are un rol major în ceea ce privește transparența cu privire la activitățile Uniunii Europene în domeniul uh, drepturilor omului. Totul trebuie să fie făcut într-un climat de încredere uh, și în uh, relații bune între comisii și diversele structuri. Multe lucruri trebuie făcute publice și noi trebuie să răspundem uh, în ultimă instanță în fața uh, cetățenilor uh, care ne-au ales. Aici este un punct slab și trebuie să vedem împreună cum putem să eficientizăm lucrurile și din acest punct de vedere. Să există o raportare în condiții de transparență. Trebuie să avem în vedere toate aceste uh, discuții și apoi uh, mai este un aspect. În serviciul de acțiune externă încercați să uh, dezvoltați structuri de formare Uh, în această privință, însă unul dintre motivele pentru care nu am fost eficienți în dosarul uh, drepturilor omului este lipsa acestui aspect în cultura instituțională. Cred că trebuie să încercăm să Uh, înglobăm drepturile omului în cultura instituțională și de aceea este bine că am făcut și facem o analiză strategică în acest punct. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Howitt, Madam Gomez. Mulțumesc, uh, domnule Howitt, doamna Gomez. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc. Sunt întru totul de acord cu cele spuse de colegul meu Richard Howitt și de Rui Tavares. Vreau să vă spun că în niciun alt domeniu nu este uh, mai relevant să, să promovezi cultura drepturilor omului decât în cel pe care l-ați menționat. Este important ca acest element de drepturile omului să fie integrat în toate politicile UE, așa cum a fost recomandat uh, și de Amnesty International. Deci, în politica pentru dezvoltare, uh, această relevanță este maximă. În multe cazuri Uniunea Europeană uh, dezvoltă politici de dezvoltare care vizează toate aspectele, uh, inclusiv uh, cel de regândirea unor foste legături coloniale. Mă gândesc aici la acordul de la Cotonou. Până acum aplicarea Cotonou a fost uh, inconsistentă, mai ales uh, articolul 8 și articolul 9. În practică, observăm că pentru fostele uh, țări cu care am avut, țările cu foste legături coloniale, există instrumente de uh, cooperare care, din păcate, sunt uh, umbrite de un fel de continuare a unor vechi uh, mentalități care, din păcate, se infiltrează în această industrie a ajutorului pentru dezvoltare, pentru că este o industrie până la urmă. Da. Din păcate, Parlamentul nu poate oferi un, un scrutin, o supraveghere a acestor uh, demersuri pentru că nu stabilește bugetul exact pentru ele. Uh, ar fi, mm, evident, mult mai uh, bine dacă Fondul European pentru Dezvoltare ar fi și el bugetat și deci controlat astfel de Parlament. Tocmai de aceea este important ca în, inclusiv în mintea, în mentalitatea oficialilor de la Bruxelles, să existe o cultură a promovării și a salvgardării drepturilor omului pentru ca acordurile Cotonou să nu fie doar o formă fără fond. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamnă președinte. Contribuția dumneavoastră îmi reamintește de Uh, faptul că uh, Serviciul de Acțiune Externă a uh, găzduit o, un seminar privind activitatea în domeniul drepturilor omului a, a, a înaltului reprezentant și a Serviciului de Acțiune Externă și acolo tocmai asta s-a spus că Există o problemă foarte mare în ce privește integrarea componentei de drepturile omului în acțiunile pentru, în ajutorul pentru dezvoltare. Cred de asemenea că ar fi bine dacă la întâlnirea cu un alt reprezentant uh, de săptămâna viitoare uh, ați putea să trimiteți câțiva reprezentanți sau câțiva membri ai personalului dumneavoastră um, va fi o întâlnire în care vor fi discutate uh, uh, recomandări pentru îmbunătățirea politicilor actuale. Domnul Cucan. Mulțumesc, domnul președinte. În raportul anual privind drepturile omului în lumea întreagă, 2009, politica Uniunii Europene în, și politica Europene, Uniunii Europene în acest domeniu, membrii Parlamentului European au, au cerut înaltului reprezentant să efectueze uh, o reformă cuprinzătoare a eficienței instrumentelor europene, de la dialogurile privind drepturile omului până la orientările uh, europene și instrumentul european pentru democrație și drepturile omului până la asistența bilaterală a Uniunii Europene și uh, participarea la forurile internaționale. Salut această comunicare de la Serviciul European de Acțiune Externe în ceea ce privește o abordare mai eficientă a politicilor Uniunii Europene privind drepturile omului și democrația. Rezultatul acestei comunicări ar trebui să fie restructurarea uh, instrumentelor existente și instituirea unor noi instrumente pentru asigurarea unei protecții mai eficiente precum și pentru uh, răspândirea politicilor privind drepturile omului în lumea întreagă. Se propun acțiuni în patru domenii. Este vorba despre instrumente de aplicare pentru integrarea politicilor, stabilirea de parteneriate, precum și exprimarea într-un singur glas. Este consolidarea angajamentului Uniunii Europene în toate domeniile ce vizează drepturile omului la nivel politic, civil, uh, social uh, și cultural a venit vremea să evaluăm eficiența fiecărui instrument uh, din acest domeniu al Uniunii Europene și să efectuăm schimbări radicale pentru a atinge obiectivele ambițioase stabilite în Tratatul de la Lisabona. Este vorba despre uh, rolul de actor uh, mondial al Uniunii Europene în apărarea drepturilor omului. Obiectivele ambițioase necesită instrumente pe măsură și acestea trebuie să fie aplicate și folosite cât mai repede. Abordarea Uniunii Europene este personalizată pe eh, fiecare stat membru. Nu există o metodă universală, general valabilă, iar Uniunea Europeană încearcă să, eh, să, să mm, eh, așa cum a spus domnul Popovski, să modeleze obiectivele fiecarei țări cu realitatea de la fața locului. Se pune accent pe uh, teme tra- transversale, drepturile femeilor, reforma justiției și drepturile femeilor. Uniunea Europeană dorește să integreze drepturile omului în toate politicile, inclusiv cele ce se referă la dezvoltare, cooperare, comerț, uh, spațiul de libertate, securitate și justiție, justiție, gestionarea crizelor, prevenirea conflictelor și uh, guvernanța internetului. Aș dori să mă refer aici la câteva instrumente și câteva domenii unde Uniunea Europeană ar putea să își asume un rol mai puternic. Trebuie să evaluăm eficiența uh, acțiunilor Uniunii Europene și participarea acesteia la sistemul ONU. Este vorba de al treilea comitet al adunării generale uh, Consiliul uh, privind drepturile omului, OSCE și alte instituții internaționale, E nevoie să se găsească o modalitate de a ne face vocea, a ne face glasul mai bine auzit. momentul în care de de unitate, suntem mai puternici. În momentul în care ne exprimăm într-un singur glas, Uniunea Europeană devine o forță a binelui în lume. Prin Parlamentul European, Consiliul, Serviciul de Acțiune Externe și statele membre Iată, prin ponderea unitară a garanțiilor europene, glasul nostru se face auzit în întreaga lume într-un mod consecvent și coordonat. Din păcate, lucrurile nu au stat așa până acum, de pildă, în cadrul ONU. Trebuie să ne gândim, să ne aplecăm asupra eficienței dialogurilor privind drepturile omului cu uh, țări, cum ar fi China, Rusia, unde drepturile omului nu uh, se bucură de cea mai mare prețuire. Este limpede că dialogurile privind drepturile omului sunt uh, inutile, sunt zadarnice în aceste țări care nu țin cont cu adevărat de acest aspect și nu, nu oferă rezultate tangibile. Clauzele privind drepturile omului din acordurile încheiate cu țărtezi reprezintă un instrument foarte important de ocrotire a drepturilor omului, mai ales în țările în curs de dezvoltare, unde situația drepturilor omului lasă de dorit. Dar eficiența acestor clauze se bazează și pe capacitatea de a fi uh, puse în aplicare de către Uniunea Europeană. Consiliul Drepturilor Omului de la ONU va discuta despre complicitatea companiilor europene în încălcarea drepturilor omului în afara Uniunii Europene. Iar rezoluția Parlamentului European solicită baronesei Ashton să aplice un sistem de sancțiuni acestor companii sau cel puțin să se înregistreze asemenea cazuri de abuzuri, de încălcări a drepturilor omului și să ne asigurăm că astfel de companii nu se vor mai bucura de uh, granturi sau de ajutoare de la Serviciul de Acțiune Externă. Toate acestea se vor fi discutate la nivelul parlamentelor naționale, dar uh, și la nivelul Parlamentului European, adoptându-se o rezoluție privind drepturile omului iar aici uh, aș dori să fac o propunere în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței. Și aici se vor face propuneri privind îmbunătățirea eficienței instrumentelor drepturilor omului. Suntem la începutul acestui proces și sperăm uh, că ne vom aduce o contribuție considerabilă. Sincer să fiu, doamna președinte, aș vrea să vă spun că uh, uh, și dacă domnul Andrichene dacă doamna Andrichen ar fi președinte, ar face aceleași afirmații ca și mine. Mulțumesc, domnule Cucan, uh, pentru această prezentare. V-am ascultat cu foarte mare atenție și pe dumneavoastră și pe doamna Andrichiene și uh, cred că uh, și dumneavoastră și domnul Haut și domnul Tavares ați subliniat faptul că trebuie să avem un rol de sprijin uh, și mai ales în ceea ce privește aceste subiecte, cum ar fi violența împotriva femeilor în zone de conflict, de război, protecția copiilor, toate aceste subiecte se află pe ordinea de zi la fiecare reuniune, indiferent în ce țară se uh, întâmplă aceste încălcări ale drepturilor, ale drepturilor omului. Uh, ați subliniat faptul că este foarte important să ne concentrăm asupra responsabilității mediului de afaceri, mai ales a celor care și-au sediul în uh, Uniunea Europeană, dar desfășoară activități în afara granițelor acestea. Înainte de a da cuvântul domnului Popovski, aș dori să vă spun uh, două lucruri. Domnul Popovski a vorbit despre reuniunea de la Gubnich, de la începutul lunii martie de la Copenhaga, unde se vor întâlni guvernele. Am înțeles că guvernul danez, în momentul în care ministrul de externe a fost prezent la FET, a spus că guvernul danez, alături de cel german, deci guvernul meu, au redactat o scrisoare privind procesul de revizuire acum ceva timp, deci se monitorizează acest proces. Să nu este suficient. Cei dintre dumneavoastră care uh, puteți lua legătura cu guvernele dumneavoastră, vă rog să faceți lobby și uh, să încercați să-i convingeți că nu trebuie să facă, să, uh, să, ia, să facă acțiuni de fațadă, ci să fie într-adevăr pregătit să se aplece asupra acestui subiect al drepturilor, al drepturilor omului. Trebuie să li se reamintească acest lucru. Deci fac un, acest apel la dumneavoastră să um, transmiteți în guvernul dumneavoastră acest mesaj. În al doilea rând, aș dori să vă spun că uh, un uh, raport uh, cuprinzător al Parlamentului European în uh, cadrul acestui proces de revizuire, precum și faptul că Serviciul European de Acțiune Externă se ocupă de un plan de acțiune foarte concret în ceea ce privește punctele care, punctele care trebuie îmbunătățite și acțiunile care trebuie luate, ne-ar uh, înlesni monitorizarea aplicării. Aici nu este vorba de o contradicție. Dacă am avea o, o rezoluție, nu am uh, nu ar fi nicio problemă. Cel mai bine ar fi să le avem pe amândouă, fiindcă, bineînțeles, un plan de acțiune reprezintă un uh, proiect mult mai mare, dar ar trebui să ne folosim de această ocazie, fiindcă pe viitor, în viitorul apropiat, nu vom mai avea încă o nouă revizuire. Deci, iată, acesta este prilejul cel mai bun de a face apel la celelalte instituții pentru a lua mai în serios acest subiect iar în momentul în care se poate face acest lucru pentru dezvoltare, ar trebui să se poată face și pentru drepturile omului. Uh, nu uh, am experiență în ceea ce privește structurile, însă vă recomand ca în afară de planul de acțiune și în afară de revizuirea aprofundată, ar fi bine în paralel să uh, instituim un uh, Consiliu, un comitet la nivelul uh, instituțiilor comune care să redacteze această declarație comună. Eu nu cred că e atât de greu, uh, asta în comparație cu munca care se desfășoară pe marginea revizuirii. Iată, aceasta ar fi recomandarea pe care aș face și Serviciul de Acțiune Externă. Domnul Popovski. Thank you. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc pentru toate comentariile făcute, pe care le consider a fi o încurajare de a continua activitatea noastră. Sunt uh, foarte uh, recunoscător pentru contribuțiile noastre. Aș dori să fac câteva comentarii pentru a reacționa uh, la cele spuse. În primul rând, în ceea ce privește coerența, apoi problema integrării și problema culturii pe care a menționat-o domnul Howitt care este legată de integrare, apoi eh, drepturile omului și dezvoltarea și mă voi întoarce apoi la calendare și mai concret activitatea legată de numirea unui reprezentant special al Uniunii Europene. În ceea ce vește coerența, într-adevăr, e o chestiune complexă și uh, Eh, sigur, nu avem un răspuns la asta în comunicare, poate nici nu ar fi fost eh, posibil. În eh, perioada de punere în aplicare, după ce ne hotărâm asupra planului de acțiune, trebuie să începem să lucrăm împreună cu Comisia în chestiuni legate de comerț, migrație și alte politici sectoriale. Uh, astfel încât și acestea să poată să influențeze sau să sensibilizeze uh, pe elaboratorii de politici în alte domenii la problema uh, drepturilor omului. Ceea ce se poate face pe plan extern. E bine, pe durata programării instrumentelor uh, financiare pentru cadrul multi, financiar multianual, finalizăm uh, liniile directoare de programare pentru servicii, pentru uh, Serviciul European de Acțiune Externă și Comisie și trebuie să ne asigurăm că probleme cum ar fi drepturile omului și guvernanța sunt uh, uh luate în considerare într-o manieră mai generală. Uh, nu trebuie să ne uh, concentrăm uh, numai la instrumentul european pentru democrație și drepturile omului în acest efort de uh, programare, ci trebuie să avem o privire mai amplă. Și este o bună ocazie să ne asigurăm că drepturile omului sunt în atenție într-o mai mare măsură. Și o să mă refer imediat la legătura între dezvoltare și drepturile omului. Acum, în ceea ce privește integrarea, am făcut uh, o serie de uh, uh, progrese. Avem puncte focale în cadrul delegațiilor dar de asemenea trebuie să spun că nu avem foarte mult personal, însă există o rețea, o bună bază de pornire. În uh, ceea ce privește uh, formarea, avem trei sesiuni uh, specializate pe an și încercăm să creăm o rețea a punctelor focale pe probleme de drepturile omului în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Acest lucru este în desfășurare. Așadar, eh, va dura ceva până vom avea o astfel de cultură, însă facem eh, progrese așa încât eh, sperăm că și rezultatele vor fi vizibile atunci când lucrați fie cu serviciul nostru sau cu delegațiile la fața locului și să puteți să constatați diferențele deja. Apoi, legătura între drepturile omului și dezvoltare din nou, este o problemă de coerență, dar uh, doamna Gomez uh, a punctat aici un aspect important. Atunci uh, când analizăm ultima comunicare a Comisiei și comunicarea Agenda pentru Schimbare, care consideră că unul dintre piloni este o mai bună concentrare pe guvernanță și drepturile omului. Acesta va fi un uh, fir roșu pentru următorii șapte ani și va influența în mare măsură programarea instrumentelor financiare. Mai concret, de pildă, atunci când vorbim despre modul în care vom da susținere bugetară partenerilor noștri în viitor, vrem să aplicăm acest să punem un accent și mai mare pe guvernanță și drepturile omului. Uh, Comisia a înaintat ideea de a oferi partenerilor uh, noștri uh, contracte. Să existe relații contractuale care să îi oblige să aibă un anumit tip de comportament. Acest lucru trebuie convenit, trebuie discutat cu statele membre, însă ideea este uh, Uh, să construim pe această abordare more for more, mai mult pentru mai mult, astfel încât uh, uh, guvernele partenerilor noștri să îmbunătățească dosarul drepturilor omului, să investească mai mult în guvernanță, și în felul acesta să le putem acorda mai multă susținere. Este o modalitate importantă de a Uh, proceduri. procedur. Și există și celelalte instrumente care au fost menționate, cum ar fi uh, dialogul uh, în conformitate cu articolul 96 din acordul de la Cotonou. în Cotonou. În ceea ce privește calendarele, sunt încurajat de faptul că acesta coincid cu o activitatea noastră asupra acestui raport, ceea ce este un lucru important. În ceea ce privește uh, numirea Uh, unui înalt reprezentant pentru drepturile omului, uh, intenția înaltului reprezentant uh, este să se acționeze rapid, să nu așteptăm până în iunie, ci să procedăm cât mai repede cu putință, astfel încât această persoană nou numită să poate să își aducă contribuția la Uh, punerea în aplicare a tuturor acestor uh, idei. Însă, sigur, e vorba de un mandat, de o discuție la nivelul uh, Consiliului, pentru că decizia va fi luată de Consiliu la propunerea înaltului reprezentant. Însă, ideea este să nu așteptăm prea mult, să acționăm rapid, pentru că asta ar spori și vizibilitatea acțiunii noastre comune în domeniul drepturilor omului și sunt convins că acest lucru este în conformitate cu uh, declarația uh, privind uh, uh raportarea politică. Uh, aceasta a fost uh, practica pe care am instituit-o până acum, în, totdeauna când a fost vorba de astfel de înalți reprezentanți. Uh, Uh, vă mulțumesc pentru contribuțiile uh, dumneavoastră. O să vă ținem uh, la curent, o să actualizăm informațiile în legătură cu ceea ce facem, însă suntem la începutul unui proces, e bine să avem un calendar, pentru că în felul acesta putem să ne disciplinăm și să ne țintim activitatea pentru a obține rezultate tangibile. Mulțumesc, domnule Popovski, spune președinta. Și referitor la ceea ce ați spus că s-ar putea să existe, să se numească un reprezentant pentru drepturile omului, pentru noi, sub Comisia DROA, ar fi important să cunoaștem persoana și să discutăm cu această persoană și cred că acesta este și punctul de vedere al Comisiei AFET. Nu vrem să fim puși în fața faptului împlinit, să ni se spună care este persoana, ci am vrea să fie o relație de lucru. Vă mulțumesc uh, din nou. Cred că ceea ce avem de făcut este cât se poate de clar pentru noi în Parlament. Bănuiesc că grupurile politici, politice vor hotărâ uh, care sunt raportorii din umbră. Dacă acest lucru nu s-a hotărât încă, putem să începem să o facem. Și acum ajungem la următorul uh, uh punct. Uh, Uh, pe ordinea de zi raportul anual privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în ceea ce privește implicațiile pentru politica Uniunii Europene în domeniul uh, drepturilor omului. Domnul Cip de la PPE, domnul Donski de la ALDE, domnul Dacia uh, de la left și domnul Tenoc din partea ECR sunt uh, aici. Raportor este domnul Howitt și de asemenea domnul Tavares din partea verzilor. Uh, L avem și pe domnul Swan uh, de la Serviciul European de Acțiune Externă care va prezenta o, prelim, o un răspuns, o reacție preliminară la modul în care percepe uh, acest raport. Și înainte de a-i da posibilitatea domnului Howard să-și prezinte raportul, aș spune că uh, raportul uh, a fost pus la dispoziție în toate limbile. Domnul Howard are cuvântul. Thank you very much. Um, Vă mulțumesc, domnul președinte. Cred că trebuie să încep prin a spune, așa cum am spus-o și la dezbaterea trecută, uh, au fost consemnate, din păcate, foarte multe întârzieri în uh, legătură cu acest dosar și mai sunt și niște probleme de coerență uh, care au rămas în cumpănă, uh, inclusiv cu raportul de anul trecut. Este foarte important ca acest uh, raport să nu uh, schimbe lucrurile pe care le-am convenit în subcomisie, ci mai degrabă să le consolideze, să le reafirme. Uh, și eu mi-am dedicat activitatea tocmai acestui lucru, acestui obiectiv. Pentru că este o secțiune dificilă, de exemplu cea privind uh, politica uh, de drepturile ale omului strategică a Uniunii Europene. Um, nu vrem să uh, uh, enunțăm uh, judecăți de valoare înainte de a avea o revizuită politică generală în domeniul drepturilor omului. Cred că și dezbaterea curentă privind Eh, susținerea procesului de democratizare în lume este foarte importantă, e o dezbatere foarte este o dezbatere esențială care, care, dacă doriți așa, eh, re, reafirmă dezirelatele noastre în domeniul drepturilor omului. Cred că eh, putem spune fără doar și poate că Parlamentul an, anul acesta a fost mai puțin implicat din, de către eh, Serviciul de Acțiune Externă în eh, demersurile acestuia în domeniul drepturilor omului. Eh, îmi pare rău să spun, dar Parlamentul este puțin victima acestui proces. Știu că secretarul nostru a contribuit cu informații, nu, nu neg acest lucru, dar noi dorim ca raportul anual al, pe, drept, pe problema drepturilor omului să fie un raport anual al Uniunii Europene și pentru aceasta dorim o implicație corespunzătoare a Parlamentului European. Eu sper că acest lucru va fi avut în vedere în cooperarea în anii viitori. pentru că este un, ă, este un raport anual, un raport cuprinzător. Nu voi avea posibilitatea să, să comentez în întregime, ă, dar mă bucur că și raportării în umbră să poată lua cuvântul, pentru că și ei au puncte de vedere de ă, exprimat și tocmai de aceea avem acest schimb de păreri. Evident că nu pot să acopăr toate elementele raportului anual în această prezentare, în această dimineață. Uh, unele uh, elemente au fost foarte bine uh, tratate și dezbătute în ce privește capitolele raportului anual. Din păcate, raportul este foarte descriptiv, dar puțin sintetizant, foarte puține evaluări, foarte puține concluzii de genul asta trebuie schimbat, asta trebuie făcut altfel pe viitor și mai departe. Deci, um, deci um, e frumos să descrii tot ce s-a făcut, dar este important să și tragi învățămintele de aici. Și acum, uh, permiteți-mi să uh, vă descriu noile uh, domenii, noile capitole auditate în acest raport. Pentru că nu e vorba doar de primăvara abară, arabă, îmi cer scuze, ci și de, de revolta din Burma, Myanmar, de eșecul alegerilor în Iran, Ehm, deci sunt mai multe situații în care putem vorbi despre, ce puțin teoretic, despre o tranziție spre democrație ehm, și cred că și baronesa Ashton ehm, a trebuit să se poziționeze și să se repoziționeze continuu în anul ce a trecut în aceste contexte. De asemenea, trebuie să recunoaștem progresele făcute în ce privește procesul de abolire a pedepsei capitale, a fost și uh, uh aniversat, au fost aniversat 10 ani de la uh, prima uh, stabilire a drepturilor femeilor în situații de uh, conflict și în um, uh, cursul anului ce a trecut am uh, avut și o concluzie a revizuirii Consiliului uh, pentru drepturile omului Human Rights Council Uh, și Uniunea Europeană cred că s-a prezentat bine uh, aici, uh, susținând aici un mandat foarte clar și concret pentru, pentru oficiul înaltului comisar pentru drepturile omului. De asemenea, am spus în acest, uh, îmi spune raportul meu că avem, uh, din păcate, și o spun foarte clar, că avem un, uh, un deficit din ce în ce mai mare în ce privește ratificarea actelor cu privire la drepturile omului în rândul statelor membre ale Uniunii Europene. În același timp, există unele rezerve în ce privește uh, uh, componenta drepturilor omului a uh, noilor legi antitero din Uniunea Europeană, dar și din țări terțe. Sigur că nimeni din acest parlament nu are niciun fel de simpatie pentru terorism, dar nu putem să aplicăm standarde duble în ce privește respectarea legii. Sunt multe capitole în care uh, am dorit să introducem noi idei în text, uh, nu le voi putea trece în revistă pe toate, dar uh, vreau să menționez câteva pentru a vedea și în ce măsură sunt ele susținute de unii, unii colegi. Uh, domnul Nichols uh, vorbea despre un mecanism de uh, creare unei mai mari consistențe între acțiunile Serviciului de Acțiune Externă din păcate, acest mecanism încă nu funcționează, dar un, un mecanism care vizează serviciile de, de azil și de imigrație a fost deja tratat de unul din grupurile de lucru. Ei bine, concluziile acestui grup de lucru sunt incluse în raport. Este foarte important ca uh, uh, progresul în domeniul drepturilor omului să devină măsurabil, să există indicatori uh, foarte concreți, uh, uh, obiectiv uh, măsurabil. Uh, sigur că baronesa Ashton promovează principiul more for more, mai mult pentru mai mult. Uh, uh și cu siguranță că sancțiunile comerciale, de exemplu, sunt o, o sancțiune foarte puternică, dar nu trebuie să uităm că există și o componentă de Uh, impact în ce privește drepturile omului atunci când se uh, pronunță aceste sancțiuni. Um, tocmai de aceea ar fi un pas înainte dacă uh, uh, statutul de la Roma ar fi ratificat, dacă s-ar putea, uh, în baza acestuia, oferi niște uh, concesii uh, comerciale atunci când există, se fac de cealaltă parte concesii în domeniul drepturilor omului. În special în politica de vecinătate este important acest sistem. Recomandările vizează însă și așa numitul mainstreaming, armonizarea abordărilor în Europa um, și anume uh, recomandările vizează o analiză uh, uh, pe baza unor rapoarte de țară care apoi să fie coroborate și să servească ca baza unei strategii generale. În relație cu Curtea Penală Internațională, avem și aici nevoie de o repoziționare și vreau să spun Serviciului de Acțiune Externă că uh, în ciuda uh, regresului formal în cooperarea cu Parlamentului, uh, de exemplu, nu am avut acces la documentele noastre privind situația în Rusia și China. Um, adică Adică eh, câtă vreme eh, delegatul nostru nu a lua, eh, nu lua fotografii, nu făcea înregistrări, nu văd de ce nu ar fi putut să aibă acces la aceste consultări și de ce, nu văd de ce n-ar fi participat la aceste dialoguri. Nu așa se cooperează între instituțiile Uniunii Europeană în ce privește mariajele, căsătorile forțate, nu, mi-a venit să cred că în, în raportul anual al Serviciului de Acțiune Externă pe drepturile omului nu există nicio trimitere la această temă. Deci este un element care lipsește cu desăvârșire. Apoi, în ce privește internetul și uh, mediile de socializare online, uh, vă invita colegii să depună amenamente și să vină cu idei noi, pentru că și aici avem uh, elemente foarte importante de articulat. Ca raportor, ca raportor pe tema uh, responsabilității sociale corporatiste, uh, cred că trebuie să vorbim foarte clar și deschis și explicat despre business and human rights, deci mediul de afaceri și drepturile omului, pentru că în această subcomisie trebuie să spunem că este de, servi- de datoria corporațiilor foarte clar să respecte drepturile omului. Și trebuie să facem, trebuie, trebuie să folosim această corporate social responsibility, responsabilitate corporatistă, socială corporatistă și să nu diluăm formularea. Studiul de la Edinburgh arată Uh, foarte clar uh, de ce este nevoie de acest lucru și fac referire în raportul meu la studiul respectiv. Uh, vom organiza de altfel în această subcomisie o audiere pe această temă pe care abia o aștept de altfel. Cam atât uh, în ce privește prezentarea mea, dar uh, aștept cu nerăbdare și reacțiile colegilor, raportorilor din umbră, uh, pentru a avea în final o rezoluție cât se poate de puternică în acest Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Haot, spune președinta, și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Nu știu cine dorește să ia cuvântul. Domnul Gjib. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Chciałem powiedzieć tak, że ten projekt sprawozdania przygotowany. Acest proiect redactat de domnul Howitt este foarte bun și, așa cum se întâmplă adesea, acest subiect este atât de transversal iar aici sunt implicate instituțiile europene, dar nu numai, și instituții mondiale. Prin acest raport putem avea o versiune consolidată cu propuneri în ceea ce privește relațiile reciproce. sugestiile și uh, lucrul desfășurat, munca desfășurată, vor duce până la urmă la un compromis între ce dorește domnul Howe și ceea ce propun raportorii din umbră. Bineînțeles uh, că până la urmă această uh, muncă va fi finalizată cu succes, încă o dată cu succes, în comisia noastră. Vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Ar fi bine dacă am uh, discuta despre coreperul din 15 decembrie, după, după prezentarea acestei propuneri, fiindcă nu trebuie uh, trecute în revistă toate discuțiile, dar uh, dar, discut, dar um, mă scuzați, concluziile Consiliului, unde se discută, unde se face referire la concluziile din iunie 2011 în ceea ce privește politica de vecinătate, sunt foarte importante. Se vorbește despre eșecul politicii europene până acum uh, în contextul anume al primăverii arabe și a țărilor care sunt incluse în politica de vecinătate. Noi uh, am uh, dezbătut uh, și situația unor țări anume, situația la nivel individual. Și se vorbește în acest context de primăvara arabă. Dar aici aș dori să um, menționez raportul de Kaiser, care a fost aprobat în comisie și care se referă cu fondurile pentru democrație. Ar fi bine ca în acest context să vorbim despre aprobarea unor astfel de rapoarte, de documente. Noi pur și simplu am luat notă de faptul că există astfel de inițiative. Aș dori să vă atrag atenția și asupra unui detaliu. La punctul 64 se vorbește despre o trimitere la clasificarea internațională a bolilor. Și mi se pare aici că în țara uh, mea există oarecare uh, sensibilitate. Ar, este nimerită o astfel de trimitere, o astfel de referire? De ce? fiindcă noi avem o experiență proastă, să spunem așa, în fostele uh, țări comuniste, România, uh, China, Cuba. Uh, în ceea ce privește aceste boli, uh, se ajunge la o situație schizofrenică. Persoanele, opozanții regimului, erau uh, erau uh, găsiți bolnavi și astfel uh, erau prigoniți. Deci se folo- bolile și această clasificare era folosită ca un instrument politic atunci. Deci vă atrag atenția asupra acestui aspect. Oare este în locul nimerit uh, să facem această referire în ceea ce privește uh, acum un alt subiect, raportul anual. Mulți dintre dumneavoastră, dintre cei prezenți, uh, au vorbit despre despre calitatea acestui document, un raport anual care uh, însă s-a îndepărtat de forma clasică uh, și în ceea ce privește prezentarea uh, celor întâmplate în ultimii ani. Ar trebui să avem uh, o structură foarte clară în ceea ce privește redactarea rapoartelor noastre cu privire la drepturile omului. Acest raport ar trebui uh, să vorbească des, despre drepturile omului în lumea întreagă în perioada, într-o perioadă anume. Și dacă am avea o abordare mai concentrată, am îmbunătăți calitatea acestui raport. Unele rapoarte mondiale cu privire la situația drepturilor omului din lume sunt adesea dezbătute în cadrul lucrărilor noastre. În semestrul trecut, de pildă, la Comisia la subcomisia DROA, uh, s-a discutat raportul Human Rights Watch uh, și consider că astfel de astfel de discuții ne-ar putea să uh, ne ajute să îmbunătățim metodologia pentru propriul nostru raport, asta dacă ar exista o referire la acele rapoarte, dacă am discutat despre acele rapoarte și am încercat să ne diferențăm de ele, fiindcă uneori sunt, avem rapoarte care se bazează pe alte surse. Și se spune că, de pildă, s-a evaluat o anumită zonă a domeniului drepturilor omului. Dar până la urmă aceste valori sunt întemeiate pe fapte reale sau numai pe părerea autorului cu privire la uh, anumite aspecte a autorului uh, respectivului text. În uh, raportul nostru, mai concentrat, ar trebui să ne bazăm numai pe surse care sunt uh, uh, susținute de fapte. Ar fi bine. Asta încerc eu să fac. Uh, și am încercat în ultimii ani. Comisia noastră ar trebui uh, să țină cont și de instituțiile care ocrotesc drepturile omului în lumea întreagă. Și ar trebui să facă o trimitere la aceste instituții care joacă un rol din ce în ce mai important, mai ales în ceea ce privește țările cu care au o relație privilegiată din parteneriatul uh, de est ar fi uh, un lucru foarte important. Să ținem cont și de aceste țări, nu numai din țările uh, primăverii arabe, ar trebui să ținem cont și de țările membre și uh, avocatul poporului din Polonia ar putea să, să dea informații cu privire la uh, la modul în care funcționează lucrurile în această perioadă de tranziție de la un sistem totalitar la un sistem democrat, democratic în această țară. Aș dori să menționez uh, și la un aspect legat de Curtea Internațională. Curtea Penală Internațională, aș dori să fac referire la un aspect despre care am mai discutat în ceea ce privește uh, procesele de pe rol uh, la CPI. Eu consider că aici există o anumită lacună. Uh, fiindcă în acest raport al uh, CPI se face o referire la victimele și la reabilitarea acestora. Este un aspect adesea ignorat când se vorbește despre de funcționarea sau eficiența Curții Penale Internaționale. Eu consider, uh, dat fiind munca, dată fiind munca efectuată de Uniunea Europeană de a participa la Convenția privind drepturile omului, ar trebui să ne aplecăm mai mult asupra cooperării cu Consiliul uh, Europei și Uniunea Europeană, cu uh, Curtea Penală Internațională și ar trebui să avem proiecte interpares în desfășurare și aceste aspecte ar putea să fie incluse în raport. Consider, în egală măsură, că este vorba aici uh, Uh, și despre finanțarea acestor proiecte. Ar trebui să uh, includem și acest aspect. Este vorba de proiectele interpare cu privire la drepturile uh, omului. Acestea sunt importante, mai ales când vorbim despre activitatea avocatului poporului. Ar trebui să stabilim parteneriate cu țări care fac parte din Consiliul Europei. Am putea să beneficiem de finanțare prin instrumentul european uh, pentru astfel de inițiative instrumentul european pentru drepturile, drepturile omului. Iar a, aici este vorba de relații cu avocatul poporului din țări care fac parte din parteneriatul nostru estic. Iar în cele din urmă aș dori să vă vorbesc despre importanța uh, unor uh, rapoarte care reprezintă inițiative ale noastre. Mă refer aici la premiul Saharov. Acest proiect este foarte important uh, și la fel de importante sunt rețelele laureaților premiului uh, Sakharov care joacă un rol extrem de important în ceea ce privește promovarea drepturilor omului, mai ales uh, în contextul evoluțiilor din Birmania și, uh, și modul în care acționează și își desfășoară activitatea acești laureați ai premiului Saharov. Spațiul informatic uh, și drepturile omului reprezintă un alt aspect foarte important uh, și este o sursă de mărturii. Aici, bineînțeles, este vorba despre internet și intră în discuție aici uh, semnarea acta. Se pun probleme legate de uh, de, de încălcarea, încălcările dreptului la viață privată uh, și nu numai la mine în țară și în alte locuri, iar acum în ceea ce privește persecuțiile instituțiilor religioase. La nivel mondial, acest fenomen începe să se manifeste din ce în ce mai clar. Foarte multe grupuri eh, religioase sunt persecutate în diverse țări. Se întâmplă, uh, au loc evenimente extreme, sunt persecutați creștini în multe locuri ale lumii în Corea de Nord, de pildă, dar nu numai, și în alte locuri ale lumii. În, sunt țări uh, care trec prin perioada de tranziție, cum ar fi Irakul sau Egiptul, cum creștinii copți, uh, care au o populație proprie de creștini, iar uh, Iată, în perioada de tranziție se ajunge la conflicte între majoritate și minoritate religioasă. Acesta este un paradox, și anume clădirea democrației este dăunătoare minorităților religioase. În cadrul dialogurilor noastre cu partenerii eh, noștri ar trebui să atragem atenția și asupra acestui aspect. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Sunt uh, sigură, spune președinta, că raportorul a ascultat foarte atent uh, numeroasele recomandări pe care le-ați făcut. Uh, acum, încă doi raportori din umbră. Mai întâi, domnul Donski. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-mi exprim recunoștința a fost un privilegiu să lucrez cu domnul Howitt Ceea ce este esențial uh, este să te consulți cu uh, uh, colegii și cu alte grupuri politice, să cunoști care sunt punctele sensibile cred că fiecare coleg își are propriile limitări atunci când e vorba de un raport anual. Aș vrea să mă refer uh, aici la posibilitatea de uh, a vedea dacă lucrurile stau într-adevăr uh, așa în realitate la fața locului. A fost un privilegiu să lucrez cu domnul Howard. Raportul este important din punct de vedere al accentului care se pună pe evaluare. Este important faptul că raportorul subliniază faptul că uh, în loc de o descriere, indiferent cât de fidelă ar fi aceasta, ar fi, este esențial să existe o evaluare. De confruntăm cu multe provocări. Raportul anual nu se confruntă numai cu inegalități, nerespectări ale drepturilor omului, ci și cu indiferența, care este o parte semnificativă a problemei. Nu numai indiferența elitelor politice, dar uh, descrierea poate să fie foarte bine documentată, uh, dar dacă nu există uh, evaluare, atunci nu are impulsul necesar și nu are efectul scontat. De aceea evaluarea este importantă și nici că aș putea să fiu mai mult de acord. Uh, raportul este special prin faptul că știm că o problemă care este un secret public între cei care sunt apărători ai drepturilor omului. E vorba de o abordare selectivă. Știm uh, că uh, se face o prioritizare grupuri uh, religioase și așa mai departe, însă trebuie să avem un numitor comun, un lucru care să poată să fie dezbătut. Uh, un lucru în legătură cu care să nu existe îndoieli. Și cred că din acest punct de vedere al inclusivității, raportul dă o, un exemplu bun uh, cât despre modul de a avea o imagine de ansamblu. Impresia mea este că una dintre greutățile cu care ne confruntăm astăzi este că în loc de a avea uh, nerespectări uh, flagrante ale drepturilor omului ca pe vremea războiului uh, rece, ne confruntăm acum cu uh, încălcări uh, care sunt greu de arătat cu degetul, care sunt mai vagi. Deci, specificitatea legislației fie că este vorba de impunitatea politicienilor, fie că e vorba de statutul special al legiuitorilor în anumite țări, Cred că uh, încălcările drepturilor omului și libertăților uh, sunt tot mai vaci. De aceea trebuie să verificăm dovezile empirice, dar pe de altă parte să existe dorința de a lucra împreună. Acest raport uh, mi-a îmbogățit experiența, a fost o lecție Uh, foarte bună, de aceea îl felicit din nou pe domnul Howitt. În calitate de raportor din umbră am avut multe beneficii de pe urma lui. Doamna Versia. Mulțumesc, doamnă președinte. O să mă alătur domnului Donski în cele spuse, pentru că sunt uh, de acord și anume uh, că am lucrat cu mare plăcere împreună uh, cu uh, domnul Howitt. Cred că demersul său a evitat o parcurgere a catalogului anual obișnuit și o abordare relativistă. lucru care uh, ne surprinde indiferent de grup. O abordare generală de uh, acest uh, tip este cu atât mai importantă atunci când e nevoie să existe coerență pe de o parte între diferitele rapoarte și măsuri luate la nivelul Uniunii Europene. Este nevoie de o reorganizare și mai mult ca oricând e nevoie de coerență între vorbe și fapte. Aș dori în mod deosebit să insist și aș vrea să lucrăm împreună aici pentru că există aliniate care sunt discutabile. Să discutăm deci problema coerenței interne și externe, care este esențială. Aș dori să insist de asemenea asupra tot ceea ce uh, are legătură cu uh, internetul și rețelele sociale. Uh, trebuie să vedem și ceea ce se întâmplă în domeniul infracționalității cibernetice. În acest sens, cred că și în această privință trebuie să fim foarte vigilenți pentru a evita uh, greșeli și uh, pentru a ne abate de la obiectivele noastre. În ceea ce privește mainstreamingul, ul uh, integrarea și evaluarea, vreau să dau un exemplu, nu să fac amendamente, pentru că m-am înfuriat uh, uh săptămâna trecută din cauza incoerențelor. Uh, s-a vorbit despre importanța consecințelor primăverii arabe. Cred că trebuie să fim în mod deosebit vigilenți uh, în această privință. Pentru că ceea ce am văzut, uh, ceea ce reiese din propunerile făcute în, cadrul, în cazul Tunisiei, m-a enervat foarte tare. Am notat două exemple. Pe de, alt, pe de o parte, comunicatul Comisiei insistă asupra faptului că trebuie să se instituie rapid un uh, comitet de uh, întreprinzători uh, greci, uh, întreprinzători tunizieni și comunitari. Uh, și insistă asupra politicilor necesare de liberalizare, de liber schimb, mai mult decât de, asupra uh, necesităților uh, economice și sociale ale Tunisiei. Comisia își propune să uh, sporească uh, turismul tunisian uh, Uh, liberalizând uh, transportul aerian și știm bine că nu aici este uh, problema. Zborurile către Tunisia nu sunt foarte numeroase. Deci, oarecum ne batem joc de lucruri procedând astfel. Cred că Tunisia este țara cea mai în măsură să facă progrese operațional ținând cont de celelalte țări. Deci mi se pare uh, important să ne concentrăm post-primăvara arabă asupra chestiunilor practice. Și pentru mine chestiunile economice și sociale fac parte din uh, viziunea noastră globală asupra drepturilor omului și trebuie să fie luate în considerare. Președinta, Mulțumesc, doamna Vergea. Doi colegi care doresc să ia cuvântul, ei nu sunt raportori din umbră, doamna Nielsen. Mulțumesc. Colegul Tavares nu poate fi prezent, domnia sa este raportor din număr, dar vreau să vă spun că pentru vezi acest raport după noi este uh, un raport bun, uh, complet, uh, bogat, pe care îl vom susține. Mai, mai mult este și ambițios, fiindcă se face o referire la aplicațiile strategice a politicii Uniunii Europene cu privire la drepturile omului, deci vom susține acest raport cu mare plăcere. Vă mulțumesc! Thank you. And now, Madame de Kaiser. Mulțumesc, doamna de Kaiser. Merci. Je ne vais évidemment pas dire que je ne soutiens pas. Mulțumesc. Uh nu o să spun uh, nici că nu susțin acest raport, nici că este excelent. Noi uh, urmărim an de an uh, evoluția acestui raport uh, în subcomisia noastră, dar fiindcă este un raport foarte important care pune accent pe mecanismele prin care putem să încercăm să îmbunătățim situația drepturile, drepturilor omului în anumite țări. Eu aș dori să mă aplec asupra unor anumite puncte din acest raport, acordurile internaționale, de pildă, precum și angajamentul nostru pentru drepturile omului prin aceste acorduri internaționale, inclusiv prin acordurile comerciale. Vorbim despre integrare, unii au vorbit și despre coerență, dar este foarte important să se asigure aceste două lucruri. Dorim să fim coerenți nu numai în politicile externe ale Uniunii Europene, dar și la nivelul comisiilor care în interiorul, care în Parlamentul European se ocupă de aceste subiecte. Mă refer la INTA, la AFET uneori și la subcomisia DROA trebuie să ajungem într-adevăr la uh, situația în care transformăm aceste acorduri într-o pârghie pentru a îmbunătăți uh, situația drepturilor omului în aceste țări. Deci, în, acum, în al doilea rând, este vorba de un aspect uh, mai precis, uh, la care țin foarte mult și cu care am vorbit, de, de, de cu, do, cu care am vorbit despre domnul Howard, chiar dacă nu se vorbește despre cele patru puncte. Anume, aș dori ca Richard să includă și a făcut poate acest lucru, trebuie să văd, uh, protecția copiilor în Africa, care sunt considerați acolo copii vrăjitori, care sunt acuzați de vrăjitorie, iar cifrele sunt în creștere din cauza problemelor economice de acolo și din cauza războaielor care au loc acolo. Deci acești copii sunt acuzați de vrăjitorie, sunt aruncați în stradă, exorcizați, uh, uciși am vorbit foarte mult despre copii soldați, dar nu am vorbit suficient despre protecția ce trebuie acordată acestor, așa zis, copii vrăjitori. Deci în acordurile noastre cu țările africane trebuie ca Comisia să pună accent pe acest aspect. Vă mulțumesc! Thank you. And now the final colleague is... Mulțumesc. Acum vicepreședintele nostru, doamnă Sencin. Schimb gratului Richard Davis, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau mai întâi să-i mulțumesc lui Richard pentru excelentul său raport, care practic este impecabil sub raportul conținutului său. Ar fi posibil însă să mai adăugăm ceva cu privire la activitatea și contribuția Parlamentului la eh, problema drepturilor omului, punctul 81 de ce nu am putea institui un propriu sistem al uh, supravegherii și monitorizării drepturilor omului? Poate că ar fi chiar posibil și de dorit așa ceva. Ar da cu siguranță și un nou impuls uh, activității pentru uh, uh promovarea drepturilor omului și ar ar face din Parlament un actor activ și un promotor al răspândirii și al garantării drepturilor omului. Domnul Grzib, eh, colegul meu din Polonia, a spus ceva deja în legătură cu punctul 64 Aici există posibilitatea uh, uh, unor abuzuri, în special mă gândesc la uh, declararea uh, uh, uh statutului de bolnav psihic, uh, stigmatizarea de uh, uh, această natură a persoanelor. Noi dorim ca problemele care există să fie astfel tratate încât uh, diagnosticul de boală psihică să nu poată fi folosit în potriva persoanei în cauză. Și aș mai avea o întrebare. Vorbim foarte frecvent de violența împotriva uh, femeii. Uh, și în acest raport uh, apare ceva uh, sumar pe această temă, însă vreau să atrag atenția asupra faptului că în multe țări există interdicția avortului, respectiv există avortul forțat. Cred că ambele forme de uh, violență împotriva femeii de această natură sunt de condamnat. Deci dacă vorbim despre discriminarea femeilor, atunci să amintim și aceste forme de discriminare a femeii, pentru că trebuie să luptăm atât împotriva interdicției avortului, cât și împotriva avorturilor forțate, pentru că avortul este, până la urmă, o chestiune ce ține de libertatea femeii. Lix. Mulțumesc, spune președinta. Cred că am epuizat uh, lista vorbitorilor și înainte de a da uh, cuvântul domnului Swan de la Serviciul de Acțiune Externă, vreau să reiau două idei ale lui Richard Howitt Uh, mai întâi, uh, dumnealui s-a plâns de faptul că n-a avut acces la documentele dialogului privind cu uh, China și Rusia îmi aduc aminte că pe vremea când eu mă ocupam de acest lucru, puteam să consult acest document într-o sală în care nu era nicio posibilitate de înregistrare, nu aveam voie să folosesc niciun creon, dar puteam să citesc documentele. Nu știu de ce acum această chestiune n-ar mai fi posibilă. Apoi ați mai vorbit, uh, domnule Howitt, despre implicarea uh, mai importantă a Parlamentului în uh, demersurile Serviciului de Acțiune Externă. Domnule Swan, vă rog să insistați și asupra acestor două chestiuni enunțate de colegul meu. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc. Am încercat să primesc confirmarea uh, colegilor în ceea ce privește accesul la informație. Din punct de vedere orizontal, nu au existat uh, schimbări de politică. Din potrivă, accesul la informație este determinat de o poziție cât se poate declara adoptată de Coreper. Deci există niște parametri uh, cu care lucrăm de ceva vreme încoace și care nu se aplică numai în cazul uh, drepturilor omului, ci uh, și în cadrul uh, Parlamentului și Consiliului uh, în ansamblu. Cât despre implica, implicarea Secretariatului Parlamentului în pregătirea raportului, de asemenea cu privire la o serie de lucruri care au fost o bază a acestor comentarii, pregătirea raportului actual și a celor anterioare, aș putea să spun că acestea au fost uh, elaborate și pregătite exact la fel. Nu cunosc uh, de existența unor diferențe uh, în această pregătire și aș fi bucuros să îmi dați clarificări, dacă este cazul. Raportul anual a fost uh, întotdeauna un exercițiu de cooperare între Consiliu, Comisie și Parlament și sperăm că lucrurile se vor menține pe această linie. Aș pleca de la comunicarea uh, comună, punctul anterior de pe ordinea de zi, unde se spune că pentru a evalua progresul în realizarea obiectivelor din comunicare, Uniunea Europeană își va uh, pregăti, prezenta performanța în raportul anual ceea ce va da posibilitatea tuturor grupurilor interesate, inclusiv societății civile, să vadă care este impactul acțiunii comunitare și să definească prioritățile ulterioare. Este adevărat. Raportul actual a fost uh, pregătit ca un document descriptiv Și aceasta pentru că așa a dorit uh, uh, Consiliul până acum formatul unui astfel de document. Comunicarea comună arată disponibilitatea noastră de uh, a avea o altă bază pentru raportul anual așa cum a fost pregătit de Consiliu din proprie inițiativă cu o contribuție a Parlamentului European. Și comunicarea comună descrie demersul de a face din raportul anual un raport către Parlament direct potrivit parametrilor sau dacă nu parametrilor măsurilor de performanță, ambițiilor prezentate în comunicarea comună. Deci asta ar însemna să ne îndreptăm în direcția pe care a solicitat-o până acum Parlamentul. E vorba însă de un proces, trebuie să discutăm cu Serviciul European de Acțiune Externă, cu membrii subcomisiei DROA, pentru ca să ajungem la formatul cel mai potrivit. Totul trebuie făcut uh, în uh, cadrul parametrilor stabiliți cu statele membre. Raportul uh, domnului Howitt este un raport cuprinzător cu 22 de secțiuni și 99 de alineate. Dacă aș vorbi îndelung despre el, aș depăși ora 11.30 și nu cred că asta este ideea. Aș vrea numai să mă refer la câteva aspecte. Cred că există o bază largă de înțelegere între Serviciul European de Acțiune Externă și ceea ce se spune uh, în uh, raport, fie că e vorba de uh, acțiunile uh, Consiliului pentru Drepturile Omului, acțiunile împotriva uh, torturii uh, și ceea ce este legat de Curtea Penală Internațională, Um, unde avem un rol major. Au fost preluate comentariile um, făcute de alte comisii, ideea de a îngloba secțiuni specifice uh, privind comerțul și drepturile omului, să fie înglobate în acest raport. Uh, mă bucur să constat acest uh, lucru. Apoi, un uh, detaliu, dar totuși trebuie spus că în redactarea, în formularea raportului aș îndemna către o, o grijă mai mare. Raportul anual este pe drepturile omului și democrație în lume și în câteva cazuri se vorbește de politica Uniunii Europene privind democratizarea, care nu există de fapt. Avem o politică în ceea ce privește susținerea democrației și nu suport, susținere acordată democratizării. Poate că este un punct neînsemnat, dar el este de mare importanță, pentru că Uniunea Europeană nu încearcă uh, să impună sau să exporte un sistem anume, ci dorește să susțină democrația acolo unde aceasta uh, se naște de jos în sus. Mulțumesc, uh, domnule Swin. Nu pot să vă, nu pot să vă acuz uh, de faptul că membrii Parlamentului nu au dreptul să Uh, participe la, uh, să citească informațiile legate de evaluările legate de drepturile omului în anumite uh, state membre. Poate că am putea să încercăm să scrim din nou o scrisoare Ajungem nu. Vă reamintesc ă, celor care doresc ă, să ia cuvântul că trebuie să începem discutarea următorului punct la ora 11.30, însă înțeleg că din partea ONG-urilor, a rețelei ă, privind drepturile omului și democrația, doriți să faceți comentarii, da? Da, o să încerc să fiu subcint. În primul rând, în, din partea întregii rețele, vreau să mulțumesc raportorului pentru cooperarea de care a dat dovadă cu noi în faza de consultări, dar și în contactele bilaterale cu organizațiile membre, lucru care a fost apreciat de întreaga rețea. Raportul în sine este bun, este foarte ambițios, dar are și uh, un uh, obiectiv uh, foarte foarte uh, curajos de îndeplinit. Având în vedere ceea ce s-a întâmplat uh, în 2011, uh, uh, cred că uh, este un uh, raport vizionar uh, Uh, care a ținut uh, cont de ceea ce s-a discutat până acum. Aș dori să punctez câteva aspecte pe care domnul Howitt le-a menționat și câteva aspecte care ar trebui reliefate mai bine în raport. În primul rând, în ceea ce privește campaniile, domnul Howitt a spus că ONG-urile sunt sceptice în ceea ce privește campaniile. Uh, Asta naște o serie de întrebări. Cum au fost hotărâte aceste lucruri și care sunt implicațiile în politicile privind drepturile omului? Am vrea să se țină cont de expertiză atunci când se hotoresc asemenea campanii. Apoi ați vorbit de un mecanism eșuat. Nu este vorba de un mecanism eșuat, ci utilizat uh, în mod greșit. Dialogurile privind drepturile omului care nu uh, ajung la rezultatele uh, scontate, totuși uh, fac parte din politicile drepturile omului. Ați uh, vorbit democrația și cât de importantă este. Apoi, uh, problema uh, combaterii discriminării, care trebuie mai bine reliefată, uh, apoi uh, drepturile culturale, care trebuie și ele prezentate mai concret, apoi o problemă legată de Uniunea Europeană și acordurile comerciale, E vorba de acordurile comerciale, acordul de liber schimb cu Turkmenistanul, care va fi discutat în plenară probabil în luna următoare, și aceasta este o altă posibilitate de a submina drepturile omului prin uh, acordurile comerciale. Parlamentul trebuie să fie cât se poate de clar în legătură cu clauza drepturilor omului și de ce este importantă aceasta, de ce nu trebuie uh, pusă în aplicare greșit. Această clauză trebuie să se regăsească în toate acordurile. Apoi, uh, în legătură cu ceea ce poate să facă Parlamentul. Rolul pe care îl joacă uh, Parlamentul poate să fie întărit mai ales atunci când e vorba de ceea ce poate să facă Parlamentul în afara acestei subcomisii atunci când este vorba de rezoluții. Și aș vrea să atrag atenția asupra unei scrisori pe care am trimis-o uh, președintelui uh, Parlamentului uh, cu ocazia alegerii sale. Președinta, mulțumesc. Dau cuvântul lui Richard cu alinatul 99 din raportul său și poate că va ține cont uh, de tot ceea ce s-a spus și în felul acesta, în loc de 99 de alineate, o să ai 101. Like the external action service. Serviciul de acțiune externă în prezentarea sa a fost la fel de cuprizător, doamnă președinte. Acum voi încerca să sintetizez și eu tot ce am auzit în câteva cuvinte. Vreau să le mulțumesc mai întâi raportorilor din umbră, colegilor mei, pentru eh, contribuțiile lor, pentru că într-adevăr am nevoie de ajutorul lor pentru a realiza un document mai bun și eh, voi eh, încerca să fac tot ce îmi stă în putință să integrez comentele lor, comentariile lor în textul meu. Mulțumesc colegii de Kaiser și Uh, celorlalți uh, colegi pentru susținerea lor și pentru uh, ideile lor foarte utile. Nu voi reacționa la toate contribuțiile, dar încep să se privește pe domnul Gjib. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să avem obiective cât se poate de măsurabile și sunt de acord cu ce spune și domnul Domskis în legătură cu expertiza și cu experții care există și dacă în raportul meu Uh, găsiți uh, eventual uh, afirmații nespecifice sau prea vagi, atunci vă rog să îmi spuneți, să îmi semnalați acest lucru după reuniune, pentru că voi saluta evident orice completare utilă la cele scrise deja în raportul meu. În ce privește specificitatea și caracterul cuprinzător, e bine, aceste elemente sunt greu de conciliat uneori pentru că trebuie să găsești un echilibru în aceste, între aceste două uh, elemente, dar dacă sunt colegi care doresc să-mi facă sugestii foarte concrete, uh, și particulare atunci uh, sunt uh, dispus să le accept. În ce privește metodologia, eu cred că avem o metodologie. În trecut, Parlamentul European și raportul uh, Uh, pe tema drepturilor omului, practic duplicau ce făcea uh, Consiliu și făceau analiză uh, de la țară la țară, individuală. Însă am luat cândva decizia să nu mai facem și noi acest lucru, am constatat că, constat, că Consiliul este cel care trebuie să facă aceste dosare de țară și că noi nu facem altceva decât să evaluăm acest raport. Deci textul pe care îl propun eu uh, este unul teoretic și care uh, s-ar putea să uh, nu întrunească nici uh, susținerea tuturor membrilor din circunscripția mea electorală. Însă, este o recomandare onestă făcută sub comisiei. În ce privește amendamentele Vă rog, nu transmiteți amendamente care se bazează pe situații specifice dintr-un stat membru sau altul, sau dintr-o țară sau alta, pentru că noi nu tratăm dosarele de țară, ci tratăm o chestiune, un raport uh, general. Altminter vom submina însuși obiectivul și procesul din care facem parte. Apoi, în ce privește uh, dialogul uh, cu instituțiile internaționale în ce privește primăvara arabă, similar cu, poziția noastră este similară cu cea a Consiliului, uh, uh, tocmai de aceea și în ce privește uh, campania pentru protejarea victimelor, am luat aceeași poziție la Curtea Penală Internațională. În ce privește punctul de vedere exprimat de doamna Vergia, încerc să nu uh, includ uh, elemente în raportul meu care nu sunt direct legate de drepturile omului. Însă, vrem ca uh, internetul și mediile de socializare online să facă parte din analiza drepturilor omului pe care o realizăm, pentru că și aici sunt atinse aceste drepturi. Deci, doamnă Verjia, în ce privește observația dumneavoastră de armonizare privind mecanismele interne și externe, vă rog, dacă aveți sugestii concrete, să mi le transmiteți în scris. Doamnei de Kaiser îi pot spune următoarele. Uh, unele dintre argumentele eh, sale pot să le uh, uh, accept în ce privește negocierile internaționale, dar în ce privește uh, declarațiile de impact, eh, valorile de impact, Ehm, aici și noi propunem niște indicatori foarte concreți și o invit pe stimata colegă să analizeze acești indicatori, respectiv să-mi dea un feedback pe, pe indicatorii pe care i-am semnalat. Observația dumneaei legătură cu copii vrăjitori este într-adevăr binevenită, este o chestiune alarmantă și dezgustătoare. Apoi, sigur că mai este și problema persoanelor cu handicap care sunt discriminate și uneori chiar ucise pentru handicapul lor. Sigur că orice text pe această temă trebuie să fie formulat ținând cont de toate sensibilitățile problemei dacă se dorește un amendament uh, pe tema uh, persoanelor uh, din categoria respectivă, sunt, este bine venit acel amendament. În ce privește amendamentul propus pentru punctul 64, orientare sexuală. Știu că pentru PP este un punct sensibil, dar este un punct crucial pentru toată lumea care este sincer preocupată de problema drepturilor omului. Apoi, în ce privește abuzul uh, uh, de diagnostic în uh, stigmatizarea unor persoane prin atribuirea unor diagnostice psihiatrice false, motivația mea a fost uh, foarte clară. Vroiam nu să stârnesc o divizare a, a, a părerilor, dar uh, vroiam să pun uh, punctul pe ei și am înțeles că domnul Gjib este foarte sensibil în această privință. Eu speram ca limbajul pe care eu îl folosesc să fie acceptabil pentru grupul dumnealui dar sigur că vom încerca să găsim o formulare mai bună. În ce privește rețeaua privind drepturile omului și democrația, la capitolul acesta înțeleg și accept că putem să găsim și o formulare eh, mai bună. Deci accept eh, criticile eh, care ni se aduc de către această rețea pentru drepturile omului deci uh, în uh, India și Canada, de exemplu, sunt două exemple pentru țări care mai au mari deficiențe și întârzieri în ratificarea anumitor convenții uh, sau, sau capitole de drepturile ale omului în convenții internaționale. Și componenta drepturilor omului trebuie să fie obligatorie în toate acordurile internaționale de acum încolo. Trebuie să ne as... Da iar în ce privește uh, uh, uh, documentele privind dialogul cu, cu China și Rusia, suntem foarte fericiți dacă puteți să ne oferiți acest acces la acele documente, fără creion, fără mijloace de înregistrare, așa cum ați spus. Um. Eu Cred că uh, doamna Macaci a făcut o uh, cerere în ce privește uh, dosarul și problemele legate de el. Terminologia mea, failed mechanisms, sintagma pe care am folosit, mecanisme eșuate, reflectă nu mai mult și nu mai puțin decât faptul că am avut și perioade de cooperare mai bune și că momentan nu suntem mulțumiți de această cooperare. Acum, răspunzând domnului uh, Swan, uh, fără a aduce atingere metodelor utilizate în trecut, dacă se va avea în vedere o nouă abordare, atunci uh, este bine și poate nu mai este atât de important uh, ce s-a întâmplat în trecut. În ce privește democratizarea, susținerea pentru democratizare, haideți să ne întoarcem puțin în istorie. Uh, și anume, pot să vă spun că chiar dacă timpul nu vă permite să uh, uh, uh, reacționați Eh, în mod exact. M-aș bucura foarte mult dacă ne-ați trimite și comentarii în scris eh, cu privire la eh, această problemă terminologică de, de ajutor pentru susținerea, de, susținerea democrației versus susținerea democratizării. Pentru că așa ne-am lămurit și noi mai bine și am putea confrunta această, aceste comentarii cu practica curentă. Mulțumesc. că Amendamentele pot fi depuse spune președinte, până în 15 uh, februarie, miercuri, la ora 6 seara. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, și anume <coughs> audiere împreună cu uh, colegii din uh, o altă comisie și cu delegația pentru relațiile pentru relațiile externe. Îl așteptăm încă pe președintele AFET, dar iată, văd că deja sunt prezenți în sală membri ai Comisiei AFET, uh, care le spun un călduros bun venit și uh, dorim să avem această uh, audiere în legătură cu relațiile cu țările din Mașrec. În comisia noastră comună, în mod regulat uh, organizăm audieri la care invităm uh, academicieni, experți, uh, membrii și reprezentanții ai societății civile pe teme cum ar fi Yemenul, Siria și acum, iată, vrem să aruncăm o privire asupra Egiptului. Cred că suntem cu toții uh, încă sub uh, imperiul acelor groaznice fotografii și rapoarte video despre uh, uh, modul în care s-a desfășurat și s-a terminat un meci de fotbal în Egipt acum cu ceva timp în urmă. Um, suntem evident avem o maximă simpatie și compasiune pentru familiile care și-au pierdut acolo membrii, dar am observat cu stupoare că uh, poliția nu a intervenit uh, la acest conflict uh, violent între două grupuri de susținători de echipe de fotbal. Am cooptat și ONG-uri în analizarea acestui caz. Înțeleg că colegul nostru, Gerd Petring, este uh, în Egipt, uh, tocmai în același scop. El este de altfel și uh, un, uh, un alt funcționar al Fundației Conrad Adenauer, care desfășoară o activitate de educație politică acolo. Nu cred că îl mai putem aștepta pe domnul Brock. Deci trebuie să începem, pentru că, din păcate, după această audiere avem o audiere în camera și nu putem întârzia. Vreau să-i prezint pe uh, oaspeții noștri. Ahmed Sami este director la Institutul Andalus pentru uh, uh, Toleranță și Studiu asupra Violenței, uh, apoi uh, Anthony Dworkin uh, din partea Consiliului European pentru Relații Externe și dr. Stefan Gerold, uh, director al Oficiului uh, European al Fundației Konrad Adenauer. Uh, Ni s-a mai recomandat din partea colegilor de a coopta și un uh, expert al organizației Human Watch uh, Rights uh, uh Human Rights Watch International, îmi cer scuze, din uh, Cairo, dar din păcate nu am reușit, din punct de vedere logistic, să realizăm această legătură. Și doamna Nazira Bulu, uh, director adjunct a Diviziei pentru Orientul Mijlociu, va participa din partea Serviciul European de Acțiune Externă. Într-o primă rundă de declarații de 70 minute, vă rog să vă prezentați punctele de vedere. Mulțumesc pentru această invitație. Alegerile au avut loc de curând în Egipt, dar alegeri alegeri bune nu înseamnă neapărat democrație, mai ales uh, când ne dăm seama când uh, din 508 de deputați în Parlamentul egiptean, numai 8 uh, sunt femei, multe dintre ele și mulți dintre membrii Parlamentului sunt numiți de SCAF. Nu există libertatea societății civile sau mass media liberă, iar într-o țară în care 40% din populație este foarte săracă, atunci democrația nu mai înseamnă nimic când uh, partidele politice uh, oferă bani cetățenilor. Jean-Jacques Rousseau, în contractul social, vorbea despre relația dintre stat și popor. Și dădea următorul uh, exemplu, asemănând-o cu relația între un tată și fiu. În Egipt, tatăl nu acceptă că fiul de 25 de ani face ce vrea. Lucrurile sunt simple, dar în același timp foarte complicate. 75% din populație 65% din populația de sub 35 de ani, 40% din această populație Organismele europene, instituțiile europene adresează acum o întrebare foarte importantă. Ce ar trebui să facem? Thomas Fredman a scris într-un articol pe care îl citez după o vizită în Egipt. După o vizită în Egipt, dacă vezi elefant zburând, taci și notează-ți. Un gânditor egiptean a scris acum câteva zile în arabă Revoluția a fost încununată cu succes, dar țara a murit. El voia să spună că fostul reg regim, regim mă scuzați, fortul, fostul sistem nu poate să se reînnoiască, să se reconstruiască singur. Mulți tineri egipteni se referă la anul trecut. Um, comunitatea internațională numește anul trecut perioada de tranziție. Noi îl numim perioada de răzbunare. Nici o țară nu poate trece la democrație în momentul în care liderii militari se aliază cu frăția musulmană pentru a face în așa fel încât lucrurile să nu se schimbe după prima săptămână a adunării poporului, ne dăm seama că a avut loc o schimbare foarte importantă. Eliminarea partidului de la guvernământ din uh, uh timpul lui uh, Mubarat a fost uh, făcută de către frăția musulmană și de către salafiști. Da, ei nu sunt fostul regim, dar se comportă exact la fel. Când ministrul de interne în Parlament neagă uh, că s-a tras asupra protest protestatarilor, asupra mm, manifestanților, și apoi este aceste afirmații sunt primite cu aplauze, ne dăm seama că nu s-au schimbat decât numele și nu s-a schimbat deloc strategia politică sau uh, înțelegerea politică. În momentul în care foarte multe rapoarte ale uh, organizațiilor internaționale de drepturile omului uh, spun că s-a folosit forța împotriva protestatarilor. Nu poți să-i ceri unui general uh, birocrat uh, să îți zugrăvească viitorul Egiptului. Iar uh, iată, dacă situația este în, într-o situație atât de sumbră pentru viitor, recomand Uniunii Europene să nu sprijine acest regim. regim. SCAF suferă de o problemă de legitimitate, la fel ca și guvernul. Iar majoritatea partidelor politice zi de zi, când se reprezintă în mod defectuos pe sine și Parlamentul își, își tirbesc legitimitatea și asistăm la furia majorității populației pe străzi și ne dăm seama că nu se poate acorda sprijin într-o situație atât de instabilă. Chiar dacă v-ați dori să sprijiniți un guvern, nu se poate acorda sprijin unor uh, grupuri politice, politice mă scuzați, cu o viziune atât de îngustă și mă refer aici la salafiști, la frăția musulmană. Când uh, ONG-urile locale și internaționale se confruntă, iată, cu atacuri continue din partea guvernului, din partea armatei, din partea parlamentului, doar pentru că își fac treaba, sunt uh, tot timpul uh, acuzate aceste organizații că sunt agenții ai vestului. Ne întrebăm ce fel de democrație se încropește în Egipt și care va fi viitorul acestei țări. Doam, doamnelor și domnilor, ce s-a întâmplat la Port Said nu e doar o problemă a huliganilor de la meciurile de fotbal studiile care s-au făcut uh, după acest eveniment tragic ne-a arătat foarte clar că au fost infiltrați uh, activiști în grupurile protestatarilor uh, și s-a creat incitare împotriva armatei și împotriva scafului. Sunt foarte multe înregistrări video în acest sens. Armata egipteană folosește, se folosește de forță ucide protestatarii, uh, folosește acte de violență împotriva femeilor. Iar în acest context, ce fel de legitimitate să mai, mai uh, de ce fel de legitimitate mai poate bucura acest organism? Mai mulți blogări uh, egipteni au um, creat un uh, website care se numește scuffcrime.com unde veți găsi foarte multe dovezi, poze, registrări, video care vă vor arăta ce se întâmplă pe străzile Cairoului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sami. Mulțumesc, domnule Sami, pentru și m-am amintit uh, de dezbaterea pe care am avut-o ieri în cadrul uh, AFET privind Rusia, pentru că aceeași dezbatere a uh, fost că ONG-urile iau bani de la Uniunea Europeană. În această comisie și în alte auzim des acest lucru. Guverne care doresc să nu mai legitimeze munca acestor ONG-uri. Am uitat să spun la început, situația este foarte proastă și se înrăutățește, însă salutăm eliberarea lui uh, Michael Nabil, bloggerului Michael Nabil, Chiar dacă situația este atât uh, de rea, solidaritatea internațională a ajutat totuși. Dau acum uh, cuvântul domnului Dworkin. Mulțumesc, este o plăcere să mă aflu aici uh, și să-mi spun părerea cu privire la acest subiect important. O să vă spun care este perspectiva mea asupra situației din Egipt, alegerile și situația post electorală Cred că organizarea de alegeri parlamentare constituie un moment semnificativ în dezvoltare. Am ezitat să spun tranziție în Egipt, însă oarecum poate fi privită ca uh, măsur, uh, uh, măsurile cele mai importante de la plecarea președintelui Mubarak. Pentru prima oară există un grup reprezentativ în cadrul Parlamentului uh, care poate să se opună conducerii militare, scafului. Uh, și totuși, așa cum a spus-o uh, vorbitorul anterior, uh, este o perioadă care nu și este o măsură care nu este completă, făcută pe jumătate în tranziția către economie, ă, către democrație, mă scuzați. Ă, există un consens clar asupra dezvoltării ă, sistemului politic de acum încolo și cred că nu este clar cum va exista un punct de vedere comun la nivelul societății egiptene ce trebuie să implice uh, trecerea la democrație. Există o luptă pe trei fronturi între SCAF, conducerea militară, Parlamentul dominat de frăția musulmană prin partidul Freedom and Justice, Libertate și Justiție și protestele uh, de stradă. Mi se pare că niciunul dintre aceste grupuri nu are legitimitate clară în acest moment. Există o luptă pentru legitimitate aflată în curs. Uh, partidul uh, Libertate și Justiție din Parlament își vede rolul ca o autoritate delegată, în esență, care nu a fost alesă însă poate să uh, negocieze cu conducerea militară fără să țină cont de uh, implicarea populară în uh, politică. Nu mai susțin protestul, doresc ca protestele să înceteze, doresc să aibă o, o relație cu ușile închisă cu uh, militarii. Uh, sunt uh, o politică antenă, încearcă să uh, negocieze un uh, acord de amnistiere uh, cu militarii, dar acest lucru nu a fost realizat. Domnule, domnul Sami a vorbit cât se poate de elocvent de abuzuri în domeniul drepturilor omului care a avut uh, loc și privit în viitor, cred că o mare preocupare este procesul constituțional, pentru că foaia de parcurs, calendarele care există, par să aibă în vedere o Constituție care să fie elaborată și adoptată înaintea alegerilor prezidențiale. Și alegerile prezidențiale se presupune că vor avea uh, loc uh, la începutul lunii iulie, poate chiar și mai devreme. Așadar, nu este timp potrivit programului de un proces adecvat care să implice o dezbatere socială, o dezbatere publică, care este necesară pentru a ajunge la o rezolvare politică. În acest calendar se are în vedere uh, o adoptare rapidă a Constituției Constituția din 1971, vechea Constituție, va fi puțin cosmetizată și prezentată din nou. Asta aceasta este o mare preocupare în momentul de față legată uh, de calea către o rezolvare politică pe care sperăm să o vedem uh, în Egipt. Uh, sunt incertitudini în legătură cu competențe Parlamentului ales. Are competențe, are puteri legislative? Se pare că nu. Unii au spus că nu. scaful uh, continuă să conducă uh, țara așa cum a arătat domnul Sami, fără să tolereze libertatea de exprimare, fără să țină cont de pluralism care este uh, necesar pentru adevărată democrație. A cerut starea de urgență, procese militare și, după cum am auzit, uh, încearcă să desfințeze uh, ONG-urile. Bineînțeles că acțiunea se bazează pe uh, informațiile pe care le primesc de la serviciile de informație pentru reprimarea protestatarilor. Un uh, sondaj de opinie a arătat că 74% uh, din uh, cetățeni sunt pentru ONG-uri. În felul acesta ne dăm seama de problemele care uh, există și care duc la situații de genul celei din Port Said și suporterii fotbaliști. Cred că există un moment uh, important, uh, însă există și o rezistență puternică. Este esențial ca Uniunea Europeană să adopte o poziție fermă în acest moment. Este important să se uh, concentreze asupra mesajului potrivit Uh, pentru a se ajunge la o situație de legitimitate se concentrează asupra priorităților cheie acest uh, mesaj. Mesajul ar trebui să fie unul potrivit căruia Europa uh, susține aspirațiile poporului egiptean, că nu încearcă să-și promoveze propria agendă, ci susține aspirațiile poporului egiptean pentru un proces pluralist uh, politic bazat pe uh, statul de drept, uh, Așteptăm ca procesul politic constituțional să fie unul inclusiv cu respectarea drepturilor omului, libertatea de exprimare, libertatea de întrunire libertatea mediei, uh, care sunt în uh, centrul unui proces democratic. Societatea civilă este parte importantă a acestui lucru. Știu că este greu de realizat un astfel de echilibru, însă afirmația uh, declarația făcută de înaltul reprezentativ, probabil că nu a fost cel mai fericit formulată, cerând protestatorilor să explice. Uh, să respecte uh, procedurile uh, juridice existente. Cred că ar fi mai bine să vorbim în numele principiilor fundamentale ale pluralismului și nu respectarea procedurilor care nu sunt juste, așa încât trebuie să vedem și să nu pierdem din vedere prioritățile cheie, trebuie să facem tot ce se poate pentru a crea contextul unui uh, guvern uh, legitim uh, și responsabil pe baza unui larg consens social și pe baza respectării drepturilor omului. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Mulțumim foarte mult, domnule Dworkin, pentru declarația dumneavoastră și pentru recomandările care le-ați formulat. Acum dau cuvântul domnului dr. Gerold, director al Biroului European al Fundației Conrad Adenauer. Ja, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordneten. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați transmis-o. Mi s-a spus că am uh, circa 10-7 minute, 10 uh, minute maxim timp de vorbire aici. Uh, Uh, acum, uh, îngăduiți-mi uh, să vă spun că am, nu sunt un expert al Fundației Condadanau pentru Orientul Apropiat sau pentru Africa de Nord. Într-adevăr, am lucrat șase ani în Africa, dar în Africa de Vest. Însă, ca reprezentant al Fundației Conrad Adenauer, vreau totuși să vă ofer un punct de vedere din partea unei fundații politice structurat pe trei uh, puncte. Mai întâi vreau să vorbesc puțin despre cronologia uh, uh, măsurilor care au fost luate împotriva biroului Conrad, uh, Fundației Conrad Adenauer în Cairo. În al doilea rând vreau să vă spun care este rețeaua noastră de parteneri în Egipt și în al treilea rând Vreau să insist asupra ultimelor evenimente, evenimentelor din ultimele eh, trei zile, chiar de azi dimineață. Doamnelor și domnilor, Fundația Conrad Adenauer este activă în Egipt de peste 30 de ani și colaborează acolo cu diferite organizații reprezentante ale societății civile, dar colaborează și cu guvernul și cu mediul economic. Obiectivul nostru global este consolidarea activităților societății civile pentru susținerea structurilor democratice. Colegul meu de acolo, dr. Jacobs, este un expert consacrat în materie de islam a studiat uh, studii politice uh, uh, de islam politic la Köln și de în 2007 încoace este responsabil de coordonarea biroului nostru din Egipt. Este căsătorit cu doi copii mici și de aceea această situație este chiar relevantă pentru el și sub raport personal, nu doar sub raportul funcției sale de coordonare. În 29 decembrie anul trecut, biroul Fundației Conrad Adenauer a fost percheziționat de o serie de uh, forțe de securitate și de poliție și asta la uh, indicația, uh, la dispoziția procuraturii, dar fără prezentarea unui mandat de percheziție toate documentele și rețeaua de calculatoare au fost confiscate Eh, iar spațiile noastre au fost sigilate. Eh, Fundația Conrad Adenauer eh, i s-a interzis temporar continuarea activității. În 3 ianuarie anul acesta, Doctorul Jacobs a fost invitat de autorități și au fost uh, interogat uh, timp de 5 ore și jumătate de o comisie de anchetă în legătură cu activitatea Fundației Conrad Adenauer. În principiu, i s-a uh, promis că biroul ar putea să-și rea activitatea cât se poate de repede și că ar urma să fie returnate rețeaua de calculatoare și documentele de lucru ale fundației. În 11 ianuarie, anul curent, Procuratura uh, a uh, comunicat uh, însă Fundația Conrad Adenauer că procedura de anchetă nu este încheiată, ci este în curs de desfășurare și că urmează să fie continuată și că echipamentele și dotarea um, fundației ar urma să rămână confiscate. Domnul Peter, președintele fundației Conrad Adenauer, a etichetat ca fiind arbitrar această atitudine. Domnul Grue, secretar general al uh, Uniunii Creștin-Democrate, uh, um, știți probabil că Fundația Conrad Adenauer este apropiată, dar, uh, dar totuși nu dependentă de Uniunea Creștin-Democrată și Creștin-Socială. Um, secretarul general Greu a arătat uh, faptul că activitatea noastră și succesul activității Conrad Adenauer Stiftung în uh, Cairo este strâns uh, legată și de cooperarea cu aceste fundații din sfera civilă egipteană. Ministrul de externe Guido Westerwelle a făcut și el o vizită în Egipt recent uh, uh, pentru a uh, încerca să ajute cooperarea cu societatea civilă. Iar pe 5 februarie anul curent, procuratura a comunicat Fundației Conrad Adenauer că uh, se inițiază un proces penal împotriva șefului misiunii, uh, domnul Jacobs și doamna Bade, o colaboratoare care, cărora li se interzice părăsirea țării. Profesorul Pottering a criticat încă în aceeași zi, într-o întâlnire cu uh, Uh, ambasadorul Egiptului, domnul Ramzi, această măsură. Ieri seară, doctorul Pöttering a, uh, s-a deplasat la Cairo și s-a întâlnit, uh, se pare chiar acum câteva clipe, cu ministrul de externe și ministrul de relații internaționale. Acum, în a doua parte, vreau să vă arăt ce ni se reproșează. Eh, ni se, suntem acuzați în principiu de două eh, chestiuni. Odată o încălcare de ordin administrativ și anume se, ni se reproșează că uh, uh, Fundația Conrad Adenauer ar opera în mod ilegal o organizație non-guvernamentală în această țară și că în mod ilegal cu fonduri eh, străine neînregistrate ar opera într-o manieră ilicită în țară. Este o procedură eh, eh, inițiată împotriva fundației și mai recent împotriva domnului dr. Jacobs personal. Această procedură a fost însă completată recent de, de acțiunea penală Uh, orientată împotriva domnului dr. Iacob și a colaboratoarei sale. Eu, uh, noi uh, considerăm că capetele de acuzare vor fi de genul spionaj sau, sau trădare de țară, dar încă nu putem să ne pronunțăm concret pentru că încă nu avem capetele de acuzare. Deci, um, acuzarea încă nu și-a prezentat documentele. Ce se pare că se va întâmpla în următoarele trei zile. Ar mai trebui să adaug că în tipul, în tipul audierii domnului dr. Jacobs uh, s-a, specificat că nu se critică deloc cooperarea Fundației Conrad Adenauer cu ONG-urile egiptene. Este o listă foarte scurtă de parteneri odată un centru pentru susținerea cercetării și deciziilor politice, deci este o, as, o instanță, o organizație guvernamentală, Centrul Național pentru Tineret, Centrul pentru Studii Economice, Centrul pentru Studii de Cercetare, un program de dezvoltare pentru femei și copii, și Federația uh, Egipteană a Tineretului, precum și alte două organizații. Acestea sunt uh, uh, organizațiile cu care cooperăm. Și acum, al treia parte a prezentării mele. Ce se întâmplă în prezent? Azi, în Bundestag, în Parlamentul German, coaliția guvernamentală va formula o moțiune de rezoluție care va cuprinde în esență trei elemente foarte importante. Se solicită ca eh, guvernul eh, federal german să eh, să solicite imediata închiderea procesului acțiunii penale împotriva colaboratorilor CAS, în al doilea rând uh, să, se, să evidențieze rolul pe care ONG-urile le au în uh, ce privește uh, pluralismul și solicită de asemenea o declarație privind importanța organizațiilor și fundațiilor politice germane pentru activitatea de dezvoltare internațională. În plan bilateral, Germania a a declarat că dorește să uh, uh, transforme o creanță a Egiptului de 240 de milioane euro în uh, ajutor pentru susținerea noilor structuri ale statului de drept în Egipt și poate ar mai fi bine de adăugat că n-ar, n-ar fi rău dacă, dacă guvernul egiptean s-ar confrunta, ar citi lista conducerii fundației Konrad Adenauer, doamna dr. Angela Merkel, cancelar federal, dar și Norbert Lambert, președintele Bundestagului, sunt nume ilustre de pe această listă. În consecință, uh, situația o considerăm în continuă agra agravare. Uh, domnul Pottering uh, se pare că tocmai se întâlnește cu miniștrii de resort, însă autoritățile egiptene consideră că nu există tratament special pentru Fundația Conrad Adenauer, ci că este vorba de uh, un proces inițiat în urma, uh, în, în, în temeiul unor uh, uh acte democratice și că justiția este independentă și uh, nu poate fi influențată se pune întrebarea dacă părăsim această țară sau nu. În principiu, uh, Fundația Conrad Adenauer este decisă să își continue activitatea în Egipt și, uh, ca ultimă observație, pentru noi situația momentan este dificil să întrerupem activitatea noastră, pentru că, între altele și pentru că doamna Bader își are domiciliul acolo, este chiar căsătorită cu un egiptean și nu își poate uh, practic uh, părăsi țara uh, pentru a se sustrage anchetei penale. Mulțumesc. Mulțumim, domnule dr. Gherol, pentru uh, relatarea acestor evenimente legate de destinul Fundației Conrad Adenauer din Egipt. Situația evident este foarte, foarte serioasă și dacă vă dați seama că dacă o fundația uh, care uh, totuși este susținută de cancelar federal, de miniștri, de alte personalități politice ilustre, uh, dacă această asociație este tratată în acest fel de către autoritățile egiptene, ce se întâmplă cu alte asociații care nu au un astfel de spate? Și acum Și acum revin la limba engleză, spune președinta. Îl invit pe domnul David din partea eh, eh, grupului parlamentar delegației pentru relația cu țările din Mașrec să ne prezinte punctul său de vedere. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc eh, pentru organizarea acestei audieri. E foarte oportună. Mulțumesc colegilor noștri și oaspeților noștri care ne-au uh, prezentat uh, realitatea din Egipt. În primul rând, uh, ar trebui să ne întrebăm dacă ne uimesc aceste rezultate. Cred că răspunsul sincer ar fi nu. Rezultatul alegerilor a fost cel care nu mă care, la care ne așteptam. Și, ca să vorbim pe șleau, poate că salafiștii au obținut chiar un pic mai mult decât ne așteptau. Dar, uh, în ceea ce privește um, frăția musulmană, rezultatul a fost cel așteptat. Am avut ocazia să fiu la Egipt uh, cu câteva zile după ce a început dezbaterea, la câteva zile după ce a început dezbaterea privind uh, Uh, legislația electorală, discutând cu diverse grupuri politice aparținând unor uh, ideologii diferite, uh, iar noi, iar noi o delegație de la Parlamentul European eram prezenți acolo și iată, am fost întrebați ce am anticipat noi, noi care avem experiența unor alegeri democratice. Teoretic, cu 34% din voturi poți obține 100% din uh, locuri. Uh, sigur, lucrurile nu sunt atât de simple, dar dacă regulile se aplică așa, regulile în ceea ce privește distribuția, distribuția uh, voturilor, dacă s-ar fi desfășurat la fel în toată țara, atunci ar fi, am fi ajuns la această situație absurdă. În primul rând, nu ne uimește deloc ce s-a întâmplat, rezultatul alegerilor. În al doilea rând, trebuie să ne gândim uh, să ne amintim de ce a obținut un asemenea rezultat uh, frăția musulmană. Pe vremea lui Mubarak, uh, rolul foarte bun pe care l-a jucat frăția musulmană de sprijinire a populației la nivelul nevoilor sociale a fost considerabil, iar la alegeri și iată prin mijloacele pe care le-au avut la dispoziție, nu vreau aici să mă aventurez prea mult pe această cale, dar iată, prin aceste mijloace, iată, au um, fost răsplătiți pentru ce au făcut pe vremea lui Mubarak, pentru că erau singura formă de opoziție, chiar dacă nu erau o opoziție reală. Dar, iată, au făcut o treabă foarte bună pentru poporul egiptean, pentru oamenii de rând, uh, fapt pentru care merită să fie lăudați și cred că astfel la alegeri au fost răsplătiți. Cum arată viitorul? În primul rând, uh, sunt de acord cu Sami în ceea ce privește observațiile făcute cu privire la SCAF. Poate că discursul meu nu este atât de bine pus la punct cum ar trebui, dar pe măsură ce vorbesc îmi amintesc uh, alte lucruri. Haideți să nu uităm ce a scris, ce a scris în Liberation acum un an. Vom asista în Egipt la Uh, nu la un nume, o voce, ci la o singură dată. Să sperăm că acest lucru nu se va întâmpla până la urmă. Uh, ce înseamnă asta? Înseamnă că fiecare persoană are un vot, o voce și face auzit glasul singur, dar numai o singură dată. Deci își depune votul o singură dată. Să sperăm că nu se va întâmpla acest lucru. Noi, europenii, nu dorim uh, să uh, dăm lecții vreunei țări, fiindcă țările sunt suverane. Dar în Parlament, în Uniunea Europeană, am adoptat o propunere a Comisiei Europene, iar uh, cred că astăzi ați primit un e-mail, poate că nu l-ați citit încă, este vorba de o scrisoare adresată de uh, comisarul Fuller și Cathy Ashton cu privire la interpretarea principiului more for more, mai mult uh, pentru mai mult, Eh, din politica, din eh, politica noastră de vecinătate. Avem acest principiu, ceea ce nu înseamnă că dorim să ne impunem valorile, dar vom eh, analiza relațiile și posibilitatea de a le aprofunda. În momentul în care vorbim despre relații aprofundate, vorbim și despre posibilitatea de a oferi mai mult sprijin uh, statelor uh, care alcătuiesc politica noastră de vecinătate. Este vorba de sprijin material pentru a răspunde nevoilor cu care se confruntă, pe baza acestui principiu mai mult pentru mai mult, more for more. Dați-mi voi să vă amintesc care sunt principalele surse bugetare ale Egiptului. Iar uh, pentru uh, cei Uh, cărora le place matematica trebuie să le spun că regresează progresiv. Este vorba de o succesiune, succesiune progresivă de uh, cifre. În primul rând, uh, avem venituri din turism. Chiar dacă astăzi ni se spune că turiștii că turismul în Egipt reprezintă doar 30% din cifra de dinainte de Revoluție, vreau să vă spun că uh, Uh, nu este adevărat. Uh, nu zic că e de 3% din cât era înainte, dar e mult mai puțin de 30%. Am un prieten însurat cu o portugheză care este mm, directorul unui mare hotel din Cairo și mi-a spus uh, zilele astea la telefon, Mario, în tot hotelul nu am decât șase, șase clienți, șase oaspeți, nu vă spun mai mult ca să nu vă dați seama despre ce hotel vorbesc și nu vreau să fac uh, publicitate în unui hotel anume. Bun. În al doilea rând, aceste cifre au fost uh, foarte reduse. În al doilea rând, a doua sursă de venituri, cei 7-8 milioane de egipteni din străinătate. Și această uh, cifră a scăzut din cauza evenimentelor din Libia. Asta este realitatea. Mai apoi, dacă ținem cont de nesiguranța situației din Egipt, ne putem da seama de ce, de ce emigranții nu mai trimit bani acasă. Și în Portugalia se întâmplă același lucru. Dar asta între paranteze fie spus și vă rog să nu mă citați. Al treilea lucru. Canalul Suez și drepturile de navigație, de trecere, traversarea canalului Suez. Singura situație care a rămas aproape neschimbată de la, din vremurile dinaintea Revoluției până astăzi, dar să nu uitați că e vorba de o reducere progresivă, ceea ce înseamnă că uh, tot timpul cifrele se reduc cu jumătate sau aproape jumătate. Apoi exporturile de gaze naturale. Nu trebuie să vă reamintesc eu de câte ori, poate de 12 ori, conductele către Iordania și Israel au fost aruncate în aer. Deci, iată, nici aici nu prea mai putem vorbi despre venituri substanțiale. Le spun adesea, le spuneam adesea prietenilor mei egipteni că Uh, nu mi-ar plăcea să fiu politician uh, în Egipt. Uh, Egiptul are o populație de 80 de milioane și crește populația cu 1,2-1,3 milioane anual. E greu să se furnizeze aceste populații infrastructura de care are nevoie, sănătate, învățământ și așa mai departe, locuințe. Deci, nu este o sarcină ușoară. Și asta mai ales uh, dat fiind rezervele de, în contextul rezervelor de petrol. Nu pot să le lași neexplorate. Uh, în contextul situației bugetare, a șomajului, uh, trebuie să vă spun că teoria privind toate aceste revoluții este că, în scurt timp, lumea începe să se gândească că era mai bine înainte. Chiar dacă chiar dacă atunci vremurile trecute erau criticate, dar întotdeauna ar trebui să nu, uh, să nu ne oprim să le criticăm în continuare. A venit vremea ca atât uh, majoritatea parlamentară cât și armata puterea militară. Și mă refer aici, când vorbesc despre Parlament, la frăția musulmană, să, să își dea seama ce fel de societate își doresc pe termen mediu, ce fel de Constituție vor redacta, cum o vor ratifica, fiindcă e foarte important și acest aspect. aspect. E foarte important uh, să fie consolidată printr-un referendum pentru a se desprinde foarte clar imaginea societății pe care ne dorim. Deocamdată sunt dezamăgit de ce se întâmplă, dar uh, îmi păstrez nădejdea că lucrurile se vor schimba astfel încât uh, poporul egiptean să aibă parte de prosperitate. Mulțumesc, domnule David, și vă mulțumim uh, pentru că ne-ați explicat situația economică și evoluțiile. Mai avem nevoie de 10 minute. Să nu uităm că am, întrecut, că am început cu 15 minute întârziere. Dau cuvântul doamnei Nasira Bulo, uh, șeful departamentului Orient, pentru Orientul Mijlociu. Vă rog. Um, thank you. Um, from, from... Mulțumesc. Din punctul de vedere al Serviciului European pentru Acțiune Externă, a spune că majoritatea uh, evaluărilor făcute în această discuție sunt împărtășite în ceea ce privește imaginea de ansamblu politică constatăm că Egiptul parcurge un proces de transformări democratice destul de dificil, preocupările legate de starea de urgență care este încă în vigoare, uh, procesele la Tribunalul Militar ale Civililor și uh, preocupările legate de uh, reprimarea ONG-urilor să încep prin acest ultim menționat punct. Reprimarea ONG-urilor este deosebit de îngrijorătoare. altul reprezentant s-a pronunțat asupra acestei situații. Poziția Uniunii Europene este una uh, principială în sensul că promovarea libertății de asociere constituie un pilon al uh, politicii și că ONG-urile uh, sunt uh, uh, importante. S-a cerut prin diferite mișloace autorităților egiptene să pună capăt acestei stări de fapt, să remedieze situația, să îmbunătățească lucrurile, și în ceea ce privește legea uh, privind uh, asocierea care este elaborată și care trebuie să respecte standardele internaționale, aceasta constituie, după părerea noastră, o prioritate absolută. Uh, ambasadele Uniunii Europene la fața locului sunt mobilizate, sunt unite. O să Uh, avem un front unit uh, în acest sens uh, pentru a discuta cu autoritățile egiptene. Astăzi, reprezentanta specială Bernadette Oleon a discutat această problemă și a ridicat-o în discuție Uh, această bătălie trebuie să continue și vor urma și alți pași în zilele ce urmează. Suntem de asemenea în legătură cu Departamentul de Stat, Administrația Americană uh, se confruntă cu propriile probleme, cu propriile organizații uh, ONG-uri ale societății uh, civile. Uh, lucrătorii ONG-urilor, lucrătorii egipteni au fost afectați. În ceea ce privește procesul electoral, suntem de acord că, s-a, că acesta a avut loc uh, fără probleme. Au fost o serie de probleme, să nu punem sub semnul întrebării rezultatele. În uh, ceea ce privește angajamentul uh, autorităților, angajament este un cuvânt cheie, după cum știți foarte bine, nu am fost în măsură să uh, avem o misiune de observatori uh, electorali uh, propriu-zisă, însă am susținut uh, organizațiile locale și am avut observatori diplomatici la fața locului. Procesul pe care l-am urmărit cu atenție, mesajul este că Egiptul uh, trebuie să uh, treacă la o conducere civilă cât mai curând cu putință și așteptăm ca scaful să își țină cuvântul și angajamentul în această privință. Ultima intervenție legată de înrăutățirea uh, economiei Ehm, trebuie să spun că organizațiile internaționale financiare și băncile de investiții uh, discută cum pot să uh, vină în întâmpinarea nevoilor mari. După cum știți, Egiptul negociază un uh, acord cu Fondul Monetar Internațional și în acest punct Uh, cum poate fi abordată această reprimare a ONG-urilor și cum să se respecte libertățile și drepturile fundamentale, da, uh, politica este să se aplice în mai mare măsură acest principiu nerespectarea uh, principiilor fundamentale este un lucru de care trebuie să ținem cont. Mulțumesc, spune președinta. Și acum mai uh, sunt doi colegi, doamna Brandner, dar înainte de asta doamna Veronique de Kaiser. Merci, je vais essayer d'aller. Mulțumesc, uh, o să vorbesc rapid. În primul rând, sunt uluită de ce se întâmplă la Fundația Adenauer. Este șocant, uh, simptomatic, bineînțeles, dar aș uh, dori să fiindcă avem o urgență umanitară în uh, Egipt, ar trebui să descoperim ar trebui uh, să e, uh, soluționăm lucrurile rapid. În al doilea rând, Mario, ai spus un lucru uh, și sunt de acord, și anume că ne așteptăm la rezultatele alegerilor, la ce s-a întâmplat, la rezultatele obținute de frăția musulmană, dar și de la victoria Hamasului în Palestina, de acum câțiva ani, într un context al uh, unui proces uh, electoral uh, corect, uh, ne așteptam la astfel de sentiment de fond care acum se generalizează, dar uh, mă surprinde uh, mai mult uh, Uh, uh, celălalt rezultat. Am, am deplasat în Sudan, uh, în Nord. Mă, mă surprinde cum spuneam rezultatul al Nord. Iar în Sudan ni se spunea că este o strategie a lui Bashir. Este, era vorba de um, un câștig de teren al salafiștilor acolo în nord care amenințau regimul și care veneau cu sume semnificative de bani. Deci, pur și simplu erau cumpărați alegătorii. Aș vrea să știu că dacă în această câștigare de teren din Egipt avem uh, același, asistăm la același fenomen, că nu suntem departe de Sudan și uh, cu asta o să termin, aș vrea să știu dacă uh, știm cum a votat armata. Les votes de l'armée. En principe, on ne le sait pas, mais... În principiu nu știm, dar practic lucrurile sunt cam vagi. Deci ați putea să-mi răspundeți, vă rog? I see... Mulțumesc. Văd că au venit deja colegii care trebuie să participe la audierea uh, privind uh, Rusia. Doamna Romero Lopez. Gracias. Yo también quiero apoyar eh, el hecho de que aquí en el Parlamento. Mulțumesc. Vreau și eu să subliniez că aici în Parlament am luat la cunoștință uh, cele întâmplate în cazul uh, Fundației Conrad Adenauer. Și Veronica a spus că, de fapt, este uh, simptomatic acest caz pentru evoluția situației generale și că, din păcate, nu, constatăm, nu, sunt, nu asistăm la un uh, progres, ci mai degrabă la un regres. Eu l-am cunoscut pe domnul Sami la Roma în adunarea parlamentară a Euromed, eu uh, uh, provin din Andalusia și mă bucur că Institutul al Andalus este un promotor al luptei pentru libertate în Egipt. Uh, vreau să arăt însă că există pericolul concret ca după acest haos, după manifestările de violență, armata să se considere um, uh, într-o poziție uh, justificabilă, se consideră că are în, continuitate, în continuare legitimitatea de a păstra frâiele puterii. Situația este foarte, uh, foarte sensibilă pentru că Iată, astfel nu mai există Uh, sau există tot mai puține șanse să avem cât de curând un guvern și o guvernare civilă. Um, deci uh, nu asistăm la un progres, din păcate, uh, și mai degrabă la un regres, iar la, această, la acest regres um, participă și frăția musulmană. În Maroc, în Tunisia, în Turcia, acest partid politic care uh, Uh, se consideră a fi unul democratic, totuși uh, uh, stimulează dezvoltări și evoluții care nu sunt în direcția democratizării. Deci, cred că este important să nu apară acum în mare grabă o Constituție care să nu fie supuse scrutinului uh, uh, general. Sigur că avem nevoie de uh, o nouă avem o nouă situație în care avem nevoie de o nouă Constituție. Um, deci trebuie să avem grijă ca opoziția, care este o opoziție, care dorește o democrație civilă, fără Um, fără imixtiune din, din, din sfera uh, fundamentalistă, uh, ca această uh, opoziție să-și poată articula poziția, pentru că reprimarea violentă a, a, a, a demonstrațiilor tinerilor în piața Tahrir trebuie să cedeze în fața unei tratări pașnice pașnice a situației. Iar, iar partidele politice nu trebuie să devină marionete ale, milit, ale armatei. Ja, ich äh, werde es kurz machen. Erstmal herzlichen Dank. Doamna Brandner. Mulțumesc paneliștilor, mai ales domnului Gerold, pentru cuvintele foarte clare. Am o întrebare foarte scurtă în legătură cu procesul constituțional în doar o parte din uh, aleșii prezenți va participa la uh, procesul de redactare a Constituției. Cine, cum este prevăzut să se desfășoare acest proces de redactare a Constituției? Uh, există o, o, o procedură care prevede și uh, consultări cu parteneri externi. Uh, de exemplu, Bennett's Commission ar putea uh, să, uh, Comisia de la Veneția ar putea să ofere uh, consultanță. Uh, uh, pentru că uh, chiar dacă nu va exista o consultare foarte largă, mă întreb cum putem să ajutăm uh, uh, situația colegii forțelor democratice de acolo fără să se constituie, fără să se creeze imaginea sau impresia că noi vrem să impunem niște puncte de vedere occidentale. Deci care sunt pașii concret prevăzuți? Um, Mulțumesc spune domnul președinte. Din păcate avem o uh, problemă legată de timp, deci uh, rog pe domnul Samic să uh, răspundă foarte pe scurt și poate și domnul Dworkin să dea un răspuns foarte scurt. Și dacă puteți să, să-i răspundeți și doamnei uh, foarte pe scurt și sintetic. Domnule Sami. Thank Mulțumesc. În primul rând, în legătură cu activiștii ONG care nu sunt egipteni și care se, uh, se uh, pot să primească potrivit uh, dreptului penal egiptean o sentință de 4-5 ani închisoare. Acest lucru este important, o să primească de la 1 până la 5 ani s-a cerut o intervenție internațională care vine uh, din partea SCAF. SCAF-ul a acționat prin uh, Ministrul uh, Cooperării Internaționale pentru a porni acest proces de reprimare a ONG-urilor. Parlamentul trebuie să arate, în special SCAF-ului, nu știu dacă se poate face acest uh, lucru. Uh, interzicerea doamnei Abunega să primească o uh, viză este o problemă putem să vedem cum poate să reacționeze Uniunea Europeană la acest lucru. În al doilea rând, în legătură cu salafiștii și uh, trebuie să vă spun că, spre deosebire de Sudan, în Egipt, militarii nu pot să voteze. Există o legătură între frăția musulmană, salafiști și scaf? Răspunsul este da. Așa cum a menționat Mario David, uh, Egiptul are mult petrol, uh, mult gaz, mă scuzați, însă există probleme mari când e vorba de furnizarea uh, de gaz pe plan intern. Cine controlează furnizarea de gaz? Guvernul. Însă salafiștii, conducătorii din diferite regiuni, au un acces direct Ei uh, trebuie să uh, ei pot să controleze acest uh, sistem și pot să condiționeze furnizarea de gaz de votul celor care beneficiază de gaz. Singurul lucru pe care îl recomand este că atunci când analizăm situația din Egipt, să priviți uh, Egiptul ca Algeria în uh, anii 90 sau Turcia în anii 80. Este un mix între cele două situații pe care le-am enunțat. Președinta, mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru prezentările dumneavoastră și vom uh, continua uh, cu monitorizarea și utilizarea canalelor pe care le avem. Următorul punct este în camera așa încât uh, toate persoanele interesate să rămână în sală pentru a discuta situația uh, din Rusia. Ceilalți sunt invitați să părăsească sala.